domnul Gustafsson și împreună cu mine. Nouă nu ne-a fost foarte clar că și doamna raportor dorea să își prezinte pe scurt raportul. Domnul Gustafsson a părăsit deja sala. De aceea îi voi da acum ocazia doamnei raportor ca în două minute să ne spună câte ceva despre raportul dumneaei, iar apoi vom continua cu reuniunea comisiei noastre. Nu știam că urmează și această prezentare astăzi, știam că există această audiere, așa că, stimată colegă, vă rog să ne spuneți câte ceva, iar apoi continuăm cu ordinea de zi pe care o avem. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnule președinte. În primul rând aș dori să spun că am colaborat cu domnul Lopez din Comisia Jurii la acest raport din păcate, dumnealui nu poate să fie astăzi alături de noi, așa că vă voi prezenta poziția noastră comună. A fost o plăcere să colaborez cu dumnealui, am uh, colaborat foarte, foarte bine și am reușit să avem un raport uh, puternic și coerent. Salutăm propunerea Comisiei Țin să vă reamintesc că se începe cu directiva privind Ordinul European de Protecție, care acoperea tot spectrul de măsuri de protecție existente în diferitele state membre, fără să se țină cont de autoritate, dacă este una civilă sau penală cea care emitea aceste ordine. Apoi, după remarcile mai multor state membre, se vede că protecția victimelor intră fie sub, uh, intră sub domeniul civil și de aceea s-a cerut stabilirea acestui mecanism civil. Apoi, se combină cele două instrumente, cel uh, civil și cel penal, astfel încât persoanele care beneficiază de nord de protecție să se poată deplasa liber în Uniunea Europeană, conform articolului 3 din tratat. Acum vă voi prezenta cele patru Uh, propuneri, grupuri de propuneri, amendamente, de fapt, pe care le-am făcut noi pe acest raport. Primul grup de amendamente e următorul. Deci principiul nostru era ca punerea în aplicare a regulamentului să fie facilă pentru cei care doresc să solicite un ordin de protecție pentru autorități și să se evite o povară administrativă crescută a sistemului. În primul rând, simplificarea ordinelor de protecție. Uh, statele membre pot să recunoască automat și să pună în aplicare un ordin de protecție emis de un alt stat membru dacă se prezintă un certificat din statul emitent. Astfel, potențialele victime vor fi mai bine protejate, procedura administrativă va fi una mai ușor de înțeles. Tot pentru a ușura procedura, va trebui să existe un sistem automat de transmisie a certificatelor, de acesta se vor ocupa autoritățile în cauză. Apoi ne asigurăm că dacă persoana care beneficiază de protecție se află în străinătate, aceasta poate să solicită emiterea unui certificat pe internet. Apoi ne dorim să se stabilească o bază de date europeană în ceea ce privește măsurile de protecție și, și certificatele emise. Apoi, care este situația victimelor violenței bazate pe criterii de gen? Aici există doar câteva doar câteva dispoziții în ceea ce privește această situație. Noi ne dorim să existe niște servicii de sprijinire speciale. Ne dorim ca aceste victime să fie sprijinite, aici sunt uh, incluși și copii, astfel încât să aibă acces la informațiile de care au nevoie să poată face apel la servicii de sprijinire, conform legislației existente în statele membre pentru că acesta ar putea să fie s-ar putea să existe un obstacol pentru acei, uh, acele victime care călătoresc, dar nu cunosc diferitele aspecte legislative dintr-un alt stat membru. Același obiectiv a fost consolidat și pentru cei care vor intra în contact cu o persoană protejată. În proiectul nostru de raport ne dorim să fie recunoscută și munca societății civile, să existe oportunitate de transfer rapid la consultare în cadrul ONG-urilor. Trebuie să fie încurajată colaborarea între serviciile de sprijin din diferitele, statele, diferitele state membre. Apoi, traducerea. În ceea ce privește măsurile care, există măsuri care trebuie să faciliteze traducerea și interpretarea și ajutorul acordat uh, persoanelor protejate. Toate, acest, toate aceste tipuri de ajutor trebuie să fie adaptate nevoilor pe care le are victima. Aici facem apel la directiva privind standardele minime pentru victimele. Dreptul de a înțelege și de a fi înțeles e cel mai important aici. Apoi ultimul grup are de a face cu creșterea gradului de conștientizare și prevenire. După toate reuniunile pe care le-am avut, ne dorim să existe niște campanii de informare în statele membre. Încurajăm Comisia să includă informațiile relevante privind protecțiile de, um, măsurile de protecție existente în statele membre, toate acestea să fie la dispoziția cetățenilor. În linii mari, cam asta ar fi. Vă mulțumesc foarte mult și sper că vom avea sprijinul ambelor comisii în demersul nostru. Mulțumim, spune domnul președinte, vă mulțumim pentru acest raport foarte bun Termenul de depunere a amendamentelor este data de 10 aprilie și cu siguranță vom avea o nouă discuție legată de amendamente. Vă mulțumim, doamnă raportor. Acum trecem la ordinea noastră de zi. În primul rând am de făcut niște anunțuri bazate pe reuniunea coordonatorilor care a avut loc ieri, un raport în inițiativă în ceea ce privește mm, dreptul societăților. Am discutat ieri la reuniunea coordonatorilor și am hotărât să nu redactăm un asemenea raport, ci să, facem o, ci să trimitem o întrebare orală. Credem că astfel procedura ar fi mult mai scurtă și mult mai eficientă. Acesta este motivul pentru care am făcut această propunere. Oricum nu se va lua niciun fel de hotărâre care va afecta foarte mult fondul. ci vorbim, foarte, ci vorbim doar despre viitorul conținut al unui program în acest domeniu. Apoi am numit mai mulți raportori, în primul rând pentru regulamentul privind protecția datelor, doamna Galo, apoi pentru directiva în ceea ce privește uh, Raport în ceea ce privește impactul uh, gazului, de șist, o avem pe doamna Lichtenberger. Toate acestea sper să fie acceptate în comisie, apoi a avut loc o discuție în Direcția pentru Valoarea Impactului. Aceștia îți doresc să discute cu coordonatorii și să se ocupe de inițiativele noastre legislative în ceea ce privește European Mutual Society și dreptul administrativ. Secretariatul a fost um, autorizat să organizeze o conferință cu parlamentele naționale pe tema dreptul european de cumpărare. Apoi există o întrebare orală în ceea ce privește sistemul de numire al uh, judecătorilor. Avem acest fapt în raportul Time, vom mai discuta acest subiect, așa că nu voi intra acum în detalii. Iar apoi am primit un aviz din partea serviciilor juridice în ceea ce privește impozitarea europarlamentarilor. Ne dorim ca aceste chestiuni să ajungă la comisarul de resort pentru a vedea care sunt consecințele. Apoi am hotărât să organizăm un atelier în ceea ce privește o, legisla- o legislație mai bună. În aprilie în acestul an, domnul Karim a acceptat și el acest fapt, iar uh, trebuie să fie făcute și niște teste de rezistență cu privire la propunerile comisiei. Acestea sunt punctele pe care vi le pot uh, comunica cu privire la ceea ce s-a întâmplat ieri. Punctul 26, Roma 2, este amânat, așa că trecem acum la primul punct asupra căruia trebuie să votăm, și anume raportul domnului Ciobo în ceea ce privește publicarea electronică a jurnalului oficial al Uniunii Europene. Nu există probleme, așa că putem să trecem la vot. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Nimeni? Bun, atunci s-a votat. Trecem apoi la o petiție, un raport pe care l-am uh, pregătit. Cred că toată lumea are documentul în față, așa că pot să trec direct la uh, vot. Cine e pentru acest raport, cine e împotrivă, abțineri, nimeni, se adoptă. Apoi Într-un caz paralel, o altă petiție, din nou o scrisoare pe care o aveți în fața dumneavoastră. Cine e pentru această scrisoare? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și apoi trecem la următorul punct. Încă două teme legate de temeiul juridic. Primarul de a face cu temeiul juridic la schemele de plăți. E propunerea mea ca aceste două temeiuri juridice să le luăm împreună. Nu știu dacă există vreun fel de observații, 43.2, 42.1 le-am discutat înainte. Cine e pentru aceste temeuri juridice? Cine e împotrivă? Abțineri? se adoptă. Apoi mai avem încă un temei juridic, Europa cetățenilor pentru perioada 2014-2020 și aici au fost, um, au fost propuse două temeiuri legale și acest subiect a fost discutat înainte în grupurile politice, așa că nu e nevoie de o dezbatere. Cine e pentru raport, cine e împotrivă, abțineri, se adoptă așa cum s-a propus. Bun. Acum. Să vedem ce urmează. Erledigt. der Nähe, wir haben den Sonderwunsch 30 ist postponed. Punctul 30 se pare că a fost amânat. 30 amânăm și mai exista o solicitare din partea doamnei Regner să devansăm punctul 40. Doamna Regner, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc că îmi oferiți posibilitatea să discutăm despre acest punct. În ce privește cele mai importante 20 de elemente critice ale cetățenilor și întreprinderilor, cred că am putea discuta multe ore. Dar eh, trebuie să avem în vedere următoarele la finele anului unsprezece a avut loc un forum la Cracovia pentru piaa internă și în care au fost prezeni și reprezentanții ai societății civile și ei au putut să formuleze critici în legătură cu funcționarea pieței interne. Dacă citeti aceste obiecii poți să spui următoarele. Cetățenia comunitară și actul privind piaa unică sunt de fapt cuceriri minunate ale Uniunii Europene, dar între între ceea ce prevede cadrul legislativ și problemele cotidiene ale cetățenilor și cetățenilor, dar și a întreprinderilor, există un mare decalaj. Noi ă, cunoaștem foarte bine aceste situații, știm pentru că au existat rapoarte de implementare, dar Acum toate aceste obiecții au fost sintetizate și devin elemente critice importante în legătură cu uh, ceea ce funcționează prost ca atare, eu cred că noi, în Parlamentul European, mai ales aceste probleme cotidiene ale oamenilor, trebuie să le analizăm. Și eu vă propun următorul lucru Comisia pentru piața internă este comisia de fond, dar există și multe alte comisii care sunt interesate pentru că uh, sunt vizate probleme care țin de ocupare, de libera circulație, de transport, de deschiderea unui cont bancar, dar și cu subiecte care ne privesc pe noi în calitate de membri ai comisiei juri. Aici, în comisia noastră, în primul rând, vom analiza obiecțiile cetățenilor. Fie că este vorba despre pirateria de produse, uh, uh, și problemele pe care cetățeanul le are astăzi în legătură cu ceea ce poate descărca de pe internet și ceea ce este o descărcare ilegală. Iar în ce privește problemele întreprinderilor, recunoașterea documentelor, de pildă, a unor certificate de căsătorie. Este foarte dificil când uh, ești un aparținător al unui stat terț și uh, acum dorești să lucrezi în Uniunea Europeană, trebuie să te gândești care sunt rapoartele de uh, angajare, întreprinderea care angajează o asemenea persoană, ce documente trebuie să recunoască și ce nu. Deci și acesta este un domeniu vast care ține de domeniul juridic. Și eu cred că ar trebui să analizăm aceste lucruri. Bineînțeles că în avizul nostru noi va trebui să avem formulări foarte sintetice și nu să reinventăm funcționarea Uniunii Europene, dar trebuie să vedem aceste lacune existente, cum pot fi ele uh, eliminate. Există o lacună de informare a cetățeanului, el nu știe cui să se adreseze, unde să se informeze, dar mai există și o lacună legată de transpunerea în fapt a unor prevederi legale trebuie să uh, vedem dacă uh, statele în mod intenționat au lăsat anumite domenii deschise sau dacă există într-adevăr un vid legislativ. Și acesta este un aspect care trebuie să ne preocupe. Și analizând toate aceste elemente critice, cred că vom putea să tragem concluzii. Deci, noi, bineînțeles că nu vom putea să ne pronunțăm în legătură cu toate aspectele introduse în discuție, dar uh, există unele care sunt strict legate de competențele noastre. Va trebui să nu avem un document foarte stufos, ci cât mai precis. Președintele, cred că toată lumea este de acord, va fi un document orizontal. Domnule Țiefca, vă rog, sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș spune că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus raportoarea. Nu ar trebui să intrăm în amănunte, nici să ne pierdem în vorbe goale. Trebuie să analizăm într-adevăr rezultatul muncii noastre și să ne concentrăm pe acele elemente eh, care ne, se referă direct la domeniul nostru de activitate în aceste 20 de uh, obiecții. Doamna Lichtenberger. Da, um, am o mică problemă pentru că mie mi se pare acum că va trebui să scoatem din lada de gunoi în care au fost uh, aruncate aceste critici, să selectăm ceea ce uh, se mai poate valorifica. Eu cred că ar trebui în primul rând o invitație către comisie ca ea să devină activă în anumite domenii eu cred că, um, într-un fel, este un act lipsit de eleganță din partea Comisiei să ne arunce nouă acum în brațe aceste probleme. Doamna Wikström, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bineînțeles că uh, uh, au trecut 15 ani de când a fost uh, elaborat actul pieței unice și iată câte probleme continuă să existe eu folosesc ocazia pentru a atrage atenția asupra obstacolelor care există încă în domeniul uh, digital, dar și în uh, pe piață când e vorba de aspecte comerciale, când e vorba de protecția mediului înconjurător. Noi am dorit să creăm garanții că acest act al pieței unice va fi implementat cu toată seriozitatea în toate domeniile. Eu sunt acum de acord cu raportoarea și ar trebui să trecem la fapte și să eh, vedem cum putem elimina toate aceste motive de critică. Președintele, mulțumesc. Deci pentru data viitoare vom avea o propunere de raport și pentru 27 aprilie eh, va fi termenul de predare a amendamentelor. Bun, iar acum eh, îi dau cuvântul doamnei Dagmar Rothberg privind reglementările legate de personal. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să... M-am gândit cum să încep prezentarea pentru a nu vorbi timp de o oră și jumătate singură și nu, colegul Rapkay zice în cazul ăsta să vorbești fără microfon. Bun, eh, eu cred că nu așa trebuie să procedez. Voi încerca să sintetizez în grupuri propunerile de amendament pentru a fi cât mai eficientă. Înainte de toate, după cum veți constata, eu vreau să spun că domnul Baldazare, care este raportor din umbră din eh, partea altui eh, mare grup eh, politic și el nu poate să participe pentru că este bolnav, dar el regretă acest lucru cum regretăm și noi. El a avansat foarte multe amendamente. Deci îi rog pe colaboratorii domniei sale să-i transmită urările noastre de sănătate. Dar uh, voi prezenta unele lucruri și în sensul spuselor domnului Baltazare, dar cred că și domnul Țivca va putea să facă acest lucru mai bine decât mine. Am încercat inițial să uh, propunem o reformă care să fie cât mai suplă și mai eficientă, pentru că, de fapt, reforma din 2004 continuă să fie implementată nu a fost aplicată în toate domeniile. Deci, calea normală ar fi fost să modificăm două puncte esențiale metodologia și, de asemenea, modul în care această contribuție de solidaritate uh, se rezolvă și în 2012 lucrurile ar fi trebuit în felul acesta să fie încheiate. Frumos ar fi fost dacă ne puteam concentra doar pe aceste domenii, dar Comisia nu s-a putut abține să nu înceapă o modificare în multe alte domenii unde a considerat că este necesar, ceea ce bine înțeles că i-a determinat pe colegi să spună dacă aceasta nu va fi o reformă Uh, limitată pe anumite domenii, atunci haideți să înaintăm amendamente în toate celelalte domenii și avem 185 de propuneri de amendament. Noi am încercat să le grupăm pe câteva subiecte mai importante și voi începe cu conflictele de interese colegele Lichtenberger, Wikström, dar și domnul Hefner și alții au înaintat amendamente în ce privește conflictele de interese și de asemenea domeniul revolving doors. Sunt de părere că ceea ce își propun colegele și colegii de a crea garanția că un funcționar va fi analizat în legătură cu ceea ce a făcut, că este importantă experiența lui profesională, că trebuie să existe transparență uh, dar eu cred că toate acestea putem să le uh, avem într-o altă formulare. Uh, iar în ce privește amendamentele 31 până la 35, de asemenea 36 până la 39, care se referă la conflictele de interese legate de articolul 11a și articolul 16, uh, eh, pot fi formulate. În ce privește subiectul whistleblowing, denunțătorul este de asemenea un subiect uh, care este analizat cu toată seriozitatea între noi. Subiectul whistleblowing este întotdeauna un fel de gheață foarte subțire. Sigur că denunțătorul trebuie să beneficieze de protecție pentru că el atrage atenția asupra unor infracțiuni grave, dar uh, sigur că pe de altă parte și interesele justificate ale colaboratorilor și angajaților trebuie să fie protejate. Eu vă propun să uh, lucrez eu la o propunere de compromis care să prevadă o reglementare de ordin general și după aceea instituțiile să aibă posibilitatea să elaboreze niște regulamente interne care să respecte interesele instituției, pentru că noi, de pildă, în Parlamentul European avem alte interese decât are Comisia Europeană cu direcțiile sale generale și eu cred că în felul acesta ă, vom putea totuși ca ă, prevederea legislativă să fie menținută cât mai suplă și detaliile ă, să fie ă, prevăzute după aceea în instrucțiunile de aplicare. Mai există de asemenea foarte multe amendamente care sunt marcate de bune intenții, dar cred că nu toate sunt aplicabile. Cred că o serie de colege și colegi nici deci nu știu ce s-ar întâmpla dacă noi am încerca să aplicăm toate acele amendamente, pentru că, de pildă, ar exista mult, mult, mult mai mulți funcționari germani pretutindeni dacă am respecta acele propuneri de amendament. Articolul 47 uh, și uh, propun amendamentul domnului Baltazare, cred că este foarte bun și cred că și alte amendamente se vor regăsi în propunerea domniei sale. Mai există un mare pachet de amendamente în legătură cu articolele 37 și 38 uh, în legătură cu uh, funcționarii și domnul Baltazare și colegul Bodu au făcut propuneri uh, în acest context și propun să elaborăm o soluție de compromis astfel încât să nu fie posibil ca cineva care este eurodeputat să lucreze pentru o săptămână într-o în cabinet al comisiei unde are gradul A de 15 pentru ca după aceea să se întoarcă înapoi de unde a plecat și prin acel A de 15 să fi sărit practic 5-6 etape eh, profesionale uh, deci, cineva care este detașat nu trebuie să fie pedepsit, ci trebuie să aibă totuși o construcție a carierei care să fie realizabilă. Câteva instituții procedează deja în acest fel. Un alt pachet de amendamente se ocupă de promovare conform um, vechimii, amendamente la articolele 86 până la 72, colega Wikström și domnul Baltazare au făcut uh, amendamente și cred că putem găsi soluții de compromis. Cineva să aibă șanse de promovare în eșalonul următor, uh, dar uh, îndeplinind anumite criterii de performanță amendamente legate de articolul 51 uh, privind incompetența și domnul Bodu uh, și doamna Wikström au înaintat uh, propuneri de amendament. Iar atunci când aprecierile au fost consecutiv slabe, um, să se găsească totuși o soluție juridică pentru a sancționa prestațiile slabe. Nu îl văd pe colegul Mastalca în sală, pentru că în ce privește vârsta de pensionare există propuneri de amendament foarte diferite. Colegul Mastalca propune o reducere a vârstei de pensionare la 63 de ani, dar doamna Wikström propune uh, posibilitatea de a lucra mai mult, deci să ai dreptul să lucrezi mai mult dacă îți dorești acest lucru. Uh, deci, eu uh, simpatizez propunerea colegului Mastalca în calitate de reprezentantă a Uh, unui partid social-democrat. Noi întotdeauna am încercat să reducem puțin vârsta de pensionare pentru ca uh, oamenii să beneficieze după ieșirea la pensie de uh, încă mulți ani pentru a se bucura de viață. Dar se pare că asta nu corespunde neapărat realității economice din diversele țări. Uh, deci îl simpatizez pe domnul Mastalca cu poziția sa, dar uh, nu cred că voi susține propunerea sa. Eu cred că și propunerile Comisiei de a ridica uh, vârsta de pensionare, de a permite uh, oamenilor să lucreze până la 67 ani, dacă doresc acest lucru, până la urmă se vor impune. În ce privește conceptul flexi time, timpul de lucru flexibil, de asemenea, există o serie întreagă de amendamente și aici ne străduim să găsim o soluție de compromis pentru a crea uh, condiții de compromis pentru că atât aspectele legate de timpul flexibil de lucru cât și de uh, orele de muncă suplimentare să poată fi bine reglementate. Există amendamente din partea doamnei Lichtenberger în ce privește un procentaj progresiv legat de contribuția de solidaritate. Noi suntem aici într-o ședință deschisă și problemele strategice își au justificarea sa, dar nu vă ascund faptul că la nivelul Consiliului există o anume aviditate de bani. Și statele membre, de fapt, sunt destul de zgârcite când este vorba de bani pentru uh, instituțiile europene. Eu cred că chiar dacă îi întindem un singur deget Consiliului în această etapă pregătitoare a negocierilor în legătură cu disponibilitatea noastră de a da mai mulți bani, cred că imediat va încerca să ne ia toată mâna. Deci, uh, eu cred că până acum nu a existat din acest punct de vedere o mare concentrare pe uh, contribuții din partea Parlamentului, dar uh, acest lucru se poate întâmpla. Eu am înțeles că pentru doamna Lichtenberger este important să existe um, o asemenea um, abordare progresivă a contribuției. În principiu, Eh, în calitate de eh, democrată eh, înțeleg rațiunea unei asemenea contribuții, dar nu cred că este momentul fericit. Eu cred că putem, în legătură cu considerentul care este prevăzut aici, să introducem formularea de solidaritate fără a face propuneri. În ce privește Categoriile SC, noua categorie de secretariat. Există multe amendamente aici și cred că și aici putem schimba puțin structura. Domnul Baltazar a făcut propuneri de schimbare a structurii și vom încerca să găsim o soluție de compromis în ce privește categoria SC și chiar am progresat destul de mult. În ce privește agenții contractuali, uh, uh, propunerile uh, toate care se referă la agenții contractuali, de asemenea, încercăm să găsim o soluție de compromis. Eu nu am înaintat amendamente, dar domnul Baltazare și alți colegi încerc ca, propun ca agenții contractuali cel mult să poată să lucreze pe o perioadă de trei ani dar eu cred că în Parlamentul European există necesitatea totuși de a le crea agenților contractuali posibilitatea să lucreze la un proiect pe un termen mai lung și de asemenea să participe eventual la un concurs intern. În ce privește costurile deplasărilor și mai ales deplasărilor la domiciliu, există multe amendamente. Trebuie să vedem dacă putem găsi o soluție de compromis. Domnul Baltazare a propus ca uh, zilele uh, prevăzute pentru călătoria uh, la domiciliu să fie incluse în zilele de concediu anual prevăzute. Poate fi o soluție, nu știu dacă va găsi o largă susținere. Uh, pentru că altfel aceste zile de, de deplasare la domiciliu uh, s-ar putea, așa cum propune și Comisia, să fie scurtate, uh, reduse ca număr. În ce privește costurile deplasărilor, domnul Baltazare și alți colegi au făcut propuneri. Domnul uh, Baltazare pentru AD și AST a propus chiar să fie uh, anulate aceste costuri. Dar trebuie să ne gândim care este situația familială a celor vizați. Dacă cineva uh, are o familie mare, dar este singur întreținător pentru patru sau șase persoane, atunci cele trei, patru, cinci mii de euro care o dată pe an sunt uh, plătite ar putea să fie esențiale și cred că în loc de a anula această sumă, cred că am putea eventual aici să introducem un criteriu progresiv. Trebuie să ținem seama care este situația familială, cât de numeroasă este familia, câte persoane în familia respectivă au venituri sau nu. Pentru că dacă o familie e formată din șase persoane, șapte persoane și trebuie să ne bucure dacă cineva are patru copii sau cinci copii, acea persoană nu trebuie să fie pedepsită. În ce privește colaboratorii din state terțe, există de asemenea amendamente, inclusiv din partea domnului Baldazare în ce privește zilele suplimentare eh, de concediu și susțin abordarea domnului Baldazare de a reduce această posibilitate la maximum trei zile. Mai există și amendamente din partea domnului Baldazare și altora de eh, eh, calculare a veniturilor, de modificare deci a metodologiei. Uh, în ce privete timpul de lucru parțial, amendamente uh, până la 93, mai există uh, propuneri uh, în ce privește concediul de boală. Domnul Bodu, domnul Bușoi au făcut propuneri foarte interesante. Deci, trebuie să spun că mi-a trebuit foarte mult să înțeleg uh, de ce ați înaintat aceste amendamente. Mi se pare absolut în regulă să uh, creăm condiții pentru ca un concediu de boală să nu uh, fie folosit drept pretext pentru abuzuri. Deci trebuie să existe și un sistem al unui medic de încredere în care angajatul, ă, la care angajatul să trebuiască să se prezinte și v-aș ruga să vă gândiți dacă amendamentul 97 la articolul 59 domnului Buzoi ă, care ă, prevede ca cineva care într-un interval de 12 zile a fost mai mult de 7 zile bolnav să uh, nu fie într-un fel adus la un numitor comun cu articolul 98 al domnului uh, Bodu. Trebuie să ne mai gândim dacă uh, agențiile nu sunt uh, tratate altfel. ceea ce privește eh, metodologia de implementare, eh, propuneți renunțarea la intervalul de nouă luni. Eu eh, m-am opus lobby-ului din partea agențiilor. Pentru că agențiile în multe domenii duc o viață, ca să mă exprim diplomatic, independentă în multe privințe. Și poate că nu ar trebui să fie primele care să se tânguie, să se vaite. Pentru că ele, nu, dacă nu sunt în stare să își elaboreze instrucțiuni de aplicare, atunci cred că trebuie să le respecte pe ale noastre. Deci, eu nu compătimesc agențiile care se vaită Și nu aș susține amendamentele care uh, se referă la agenții. În ce privește amendamentele privind uh, concediul parental, uh, concediul prevăzut pentru creșterea copiilor, am multă simpatie pentru domnul Mastalca, dar cred că timpul de lucru de 37 de ore, cinci nu cred că este uh, justificat și cred de asemenea că um, acest concediu de 18 luni este greu de finanțat. Deci, în ce privește vârsta de pensionare și regulile tranzitorii, există multe amendamente avansate de către domnul Mastalca și uh, mi se rupe inima, dar va trebui să mă opun unora din ele Doamna Wikström are amendamente din, în ce privete vârsta de pensionare. Pe unele din ele ă, nu le-am înțeles. Nu tiu dacă regulile tranzitorii pe care le avem deja nu sunt suficiente, dar promit să încerc să aprofundez lucrurile. Și ajungem după aceea la încadrări. Amendamentul 117 din partea domnului Bodu, în care propune ca începând cu AD8 să, uh, devii, să poți deveni șef de unitate. Nu am înțeles exact, domnule Bodu, de ce propuneți asta. Am o oarecare simpatie pentru această propunere, dar cariera de la AD5 la AD8 este într-un fel um, foarte scurtă și nu știu care ar fi necesitatea uh, de uh, a le oferi uh, această posibilitate, în afara faptului că în felul acesta oameni foarte tineri ar putea într-adevăr să conducă un referat, să devină șef de unitate. Bun. Domnul Bodu, domnul Bușoi, mai au alte amendamente în legătură cu care și domnul Baldazare, în ce privește structura, o nouă structură cu uh, ideea de senior assistant. Uh, domnul Bușoi spune să intre în vigoare începând cu 2014 și el dorește și cred că și dumneavoastră, domnul Bodu, aveți același interes ca în felul acesta, din anumite state membre, să poată să uh, vină funcționari la mai multe grade cred că acest lucru poate fi reglementat. Atunci când nu înțeleg exact o problemă, sunt foarte dispusă să ajungem la un compromis. Și în ce privește concediul anual, nu cred că trebuie să modificăm mult propunerile. Domnii Bușoi și Bodu au înaintat propuneri legate de asistenți pentru o perioadă interimară în legătură cu vechimea necesară. Amendamentele sunt foarte detaliate și nu mi-e greu să înțeleg dacă ele ar propune într-adevăr um, modificări esențiale. În ce privește asistenții acreditați, pe lângă eurodeputați, de asemenea, există propuneri de amendament în legătură cu asistenția acreditați. Aș vrea să ne gândim că poate vă amintiți cu toții că statutul asistenților era ceva ce nu a stârnit pretutindeni mult entuziasm, pentru că în unele instituții, la Consiliul de Pildă exista opinia că mai ales reglementările legate de pensionare ar fi foarte generoase. Dar cine analizează statutul uh, asistenților și încearcă acum să schimbe lucrurile, deschide cutia Pandorei. <sighs> Eu am făcut o singură concesie de a încerca să extindem uh, perioada activă de la 65 la 67 de ani. Această posibilitate nu exista până acum pentru asistenți. Eu știu care este dorința um, reprezentanților asistenților acreditați din momentul în care am condus un grup de lucru privind statutul asistenților și statutul eurodeputaților. Și uh, Uh, nu sprijin multe din amendamentele propuse de colegi, pentru că eu cred că asistenții trebuie să fie uh, uh, încadrați uh, conform unor competențe eurodeputații sunt liberi să decidă ei pe cine angajează ca asistență acreditați și trebuie să aibă libertatea totuși să le evalueze competențele profesionale, calificările profesionale. Și uh, acestea pot conta eventual mai mult decât un, încheierea unor studii universitare. Ca atare, în clipa de față, noi avem printre asistenții acreditați persoane care câștigă foarte mult, deși nu au studii universitare, câteodată câștigă mai mult decât uh, un eurodeputat. Deci, uh, colega Fischer, practic, și Eva Letizia au uh, au desfășurat două treimi din munca legată de acest statut. Dar eu cred că dacă intervenim aici crezând că putem elabora un sistem cât mai fair play în ce privește încadrarea asistan- asistenților, cred că este naiv și nici măcar nu le-am face un serviciu asistenților noștri. Mai există și alte amendamente care se referă la orele de lucru, dar eu cred că modul în care se încadrează asistenții acreditați într-un sistem trebuie să fie totuși la latitudinea noastră. Și um, ca atare, evident, știu cine a elaborat aceste amendamente, dar nu le susțin foarte mult. Există două elemente în legătură cu care, însă cred că punctul de vedere al asistenților este justificat. Pentru asistenți nu există o perioadă de probă prevăzută și în același timp eh, sistemul de concediere de către eurodeputați este foarte simplu. Noi, sigur, putem porni de la premiza că eurodeputații acționează foarte responsabil și majoritatea chiar fac așa. Eu pot să spun că în 22 de ani de când sunt membra Parlamentului nu am concediat pe nimeni dintre asistenții mei, dar există și eurodeputați care procedează poate mai puțin rezonabil. Și înțeleg că din acest punct de vedere asistentele și asistenții ar dori într-un fel să fie protejați față de concediere și părerea mea este că putem elabora din acest punct de vedere un regulament intern pentru că este doar o situație specifică a Parlamentului și nu a celorlalte instituții europene. Deci eu cred că printr-un regulament intern valabil în Parlamentul European să încercăm să rezolvăm lucrurile. Dacă cineva este amenințat de concediere, să existe eventual un ombudsman sau o ombudswoman cu care respectivul să se întâlnească, să aibă o discuție, să se analizeze lucrurile din acest punct de vedere. alt element care mi se pare destul de valabil. Poate un eurodeputat, dacă dorește, după o anumită perioadă, să plătească costuri de deplasare, de pildă pentru întoarcerea în uh, patrie, sau un fel de sumă uh, forfetară pentru uh, mutare când persoana dorește să se mute. Iar ideea pe care se bazează această propunere mi se pare corectă și eu cred că este nevoie într-adevăr de un temei juridic pentru că uh, am avut situații în care eurodeputații au dorit să le finanțeze angajaților lor mutarea în oraș, dar nu au avut posibilitatea legală uh, să o facă. Deci privesc acum spre colegii din comisie și eh, mă bazez și pe ajutorul Letiției și al Evei ca undeva să existe o trimitere ca eurodeputații să aibă posibilitatea să le plătească oamenilor această sumă, pentru că există ca din suma forfetară pe care eurodeputatul o primește să se uh, efectueze și o asemenea plată. Cine poate, uh, din punct de vedere financiar, să-și permită acest lucru, de ce să nu o facă? Uh, mulți însă nu își doresc o sumă forfetară care să poată fi plătită, ci exact costurile mutării asistentului. Deci, atât în legătură cu statutul asistenților. Lucrurile din acest punct de vedere încă uh, se află în lucru, mergem pe ideea working by doing, pachetul este uriaș, dar eu sper că vom ajunge la un moment dat la un rezultat în care toți să își regăsească propunerile astfel încât în comisia noastră votul să poată funcționa cât mai unitar și să ne putem identifica cu rezultatul muncii. Mulțumesc foarte mult, Dagmar Berend, pentru această prezentare foarte amplă. Doamna Wikström dorește să intervină. Thank you, Cher. And thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, doamnă Rodberen, pentru aceste comentarii și uh, doresc de asemenea să vă mulțumesc uh, pentru metoda de lucru inclusivă pe care ați folosit-o la acest dosar, pentru că i-ați implicat pe raportorii din umbră de la bun început. Apreciez foarte mult acest lucru. După cum spuneam și data trecută, când am discutat uh, regulamentul care îi privește pe angajați, uh, pot să spun că Înțeleg multe dintre ideile înaintate doamna Roth Bernd, pe care dânsa le-a subliniat de la bun început și Eh, de aceea n-am eh, crezut că trebuie să înaintez foarte multe amendamente. Aș dori doar eh, să subliniez pe scurt câteva dintre propunerile pe care le-am înaintat, pentru că scopul general, până la urmă, este să avem un regulament modern pentru personal care să funcționeze pentru un european în secolul al XXI-lea. Și chiar acesta este momentul când ar trebui să acționăm. Acum ar trebui să creăm ceva nou și să lansăm o reformă care este necesară pentru instituții și personal. Chiar cred că ar avea sens să încercăm să îmbunătățim buna guvernanță a instituțiilor. De aceea am sugerat câteva amendamente pentru uh, a-i uh, uh, proteja pe cei care lucrează în instituțiile noastre uh, prin uh, limitarea fenomenului de revolving doors. Sugerez uh, așadar că finalizarea acestui, acestei practici n-ar trebui uh, să însemne că închidem ușa în nas tuturor uh, persoanelor competente, competente ci practic am încercat să ne asigurăm uh, de loialitatea angajaților Uniunii Europene și să ne asigurăm astfel că această loialitate nu poate fi pusă niciodată sub semnul întrebării. Vom trăi mai mult și mai sănătoși în Europa de acum înainte. Unii dintre noi vor ajunge chiar la 100 de ani, nu știu dacă acesta este idealul neapărat, însă E un fapt că trăim cu toții mai mult și am putea lucra astfel mai mult. Și așadar cred că ar trebui să fim mai flexibili, uh, permițând oamenilor să lucreze după vârsta de 67 de ani. Așadar am înaintat amendamente pentru a permite uh, acestor persoane să lucreze până la 70 de ani sau poate ușor mai mult în anumite situații excepționale. Prin urmare, ar trebui să avem o viziune pentru uh, Europa după criză, uh, și e clar că asta înseamnă că trebuie să păstrăm foarte mulți oameni la locuri uh, de muncă. Niciodată n-ar trebui să le oferim ocazia uh, să nu contribuie dacă doresc să facă acest lucru. În cele din urmă aș dori să ridic o chestiune uh, pe care a abordat-o și domnul Baldazare și anume uh, etapa automată de 2 uh, ani. Sunt de acord că ar fi rezonabil să legăm aceste etape cu uh, rapoartele uh, care se fac pentru angajați și astfel să punem uh, punct acestor avansări automate a trebuit să mai analizăm uh, și avizul uh, Comisiei FEM cu mare atenție atunci când e vorba despre concediul parental, să spunem. Ar trebui să profităm de această ocazie pentru a reforma uh, lucrurile, pentru a avea un loc de, muc- de, uh, de muncă funcțional și uh, uh eficient pentru tineri. N-ar trebui să lăsăm totul uh, la atitudinea statelor membre pe care să le acuzăm că nu fac una sau alta, ci ar trebui să ne implicăm și noi și să implicăm și tații în creșterea uh, copiilor. Noi a trebuit să avem uh, rolul de lideri însă în acest uh, proces și a trebuit să profităm de acest moment pentru a ne asigura că locul nostru de muncă este modern uh, și că îi implică și pe femei și pe bărbați în egală măsură. Acum pot să spun că am analizat doar pe scurt amendamentele înaintate de colegi, însă cu siguranță sunt foarte multe subiecte interesante de discutat în zilele ce vor veni și de aștept să continui munca alături de doamna raportor și, cu ce, și alături de ceilalți raportori din umbră pentru a avea un regulament modern pentru personal, pentru femei și băie, bărbați, pentru a uh, orienta instituțiile noastre uh, către secolul al XXI-lea. Noi ar trebui să fim modele pentru cei care ne vor urma. Mulțumim, domnule Țiefca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Batazare, din păcate, nu se simte bine astăzi. Dânsul era raportor din umbră din partea grupului nostru și m-a rugat să uh, vă transmit o parte din comentariile sale. PP-ul susține în mare principalele obiective ale reformei, adică reducerea costurilor administrative în esență. Însă am dorit să subliniem încă o dată un aspect. Orice instrument, orice schimbare ar trebui să meargă în următoarea direcție. Să ne asigurăm că în viitor vom avea o echipă uh, loială cu oameni uh, foarte competenți uh, care să uh, constituie un model pentru administrația publică din uh, Europa. Acesta ar trebui să rămână obiectivul general pentru această reformă. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că costurile noastre administrative reprezintă 6% din toate costurile și datorită reformelor care au fost inițiate în 2004, deja am economisit aproximativ 3 miliarde de euro și până în 2020 vom mai economisi încă 5 miliarde care ne vor oferi practic economii în total total de peste 8 miliarde de euro. Reținând acest uh, lucru, domnul Baltazare a înaintat câteva amendamente cu obiectivul de a evalua mai bine munca uh, personalului administrativ al Uniunii Europene uh, și cu obiectivul de a stabili o mai bună legătură între funcțiile și responsabilitățile membrilor personalului. Dânsul consideră că evaluarea acestei activități ar trebui făcută cel puțin o dată pe an pentru a putea permite evaluarea măsurii în care responsabilitățile au fost îndeplinite. Dacă, să spunem, cineva a păstrat același nivel profesional uh, timp de 2 ani, atunci poate să solicite promovare automată doar dacă a uh, primit rapoarte uh, pozitive. Procesul așadar n-ar trebui să fie automat ca în prezent. Atunci când ar trebui să decidem asupra promovării, personalul uh, ar trebui uh, să uh, facă obiectul unor evaluări ale calificărilor sale. Dacă cineva pe perioada a trei ani succesivi a uh, făcut obiectul unor evaluări negative, ar trebui să fie uh, retrogradată cu un grad. Și dacă timp de doi ani după aceea nu uh, se observă vreo îmbunătățire, uh, respectiva persoană ar trebui concediată. Aceasta este propunerea domnului Baltazar. Eu ar, aș fi mult mai uh, strict, însă poate nu acesta este momentul să mergem încă și mai departe. Dânsul a mai uh, propus Uh, să, împăs, uh, să împărțim uh, gradul AST și SC în trei niveluri. Asistent junior, asistent și apoi asistent senior. Nivelul ar fi de la 5 la 11 și pentru AST ar merge de la 1 la 6. Uh, Dacă vorbim despre un echilibru geografic, atunci uh, dânsul uh, propune o perioadă de valoare de 5 ani înainte să se aplice vreo măsură de corecție. În acest amendament, domnul Baltasare ia în considerare schimbările existente și viitoare legate de pensionarea personalului. Asta ne dă posibilitatea să analizăm uh, structura măsurilor corective care ar trebui aplicate. Domnul uh, Baltasare, de asemenea, propune să stabilim uh, o limită de timp pentru așa numita metodă de ajustare salarială. Știm, în conformitate cu decizia Consiliului, Comisia încă o dată a Uh, prezentat instanței europene acest subiect uh, și decizia va fi probabil cea pe care o putem uh, cu toții estima. Dacă ne gândim puțin la celelalte amendamente care au fost înaintate de celelalte grupuri, ceilalți raportori Raportorul nostru, mă scuzați, consideră că există o soluție pentru conflictul de interese. Cecilia a menționat și ea acest subiect și uh, aici uh, problema putea fi rezolvată dacă eliminăm fenomenul de revolving doors. N-ar trebui să încercăm să copiem uh, regulamentele existente uh, și astfel să uh, creștem costurile, pentru că această măsură nu s-ar justifica în niciun fel. Atunci când vine vorba despre uh, taxa de uh, solidaritate progresivă, așa cum sugera doamna Lichtenberg, mm, raportorul nostru sugerează că această propunere ar trebui să mai fie analizată atât din perspectiva consecințelor politice, cât și din perspectiva consecințelor strategice. Pentru a rezuma, raportorul PPE Uh, dorește să se ajungă la amendamente de compromis care vor fi prezentate de doamna raportor, iar eu aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, doamnă, pentru cooperare, pentru deschiderea arătată în uh, cadrul negocierilor. Domnul Baltazare, de asemenea, consideră uh, că în lumina viitoarelor negocieri cu Consiliul, angajamentul tuturor grupurilor politice ar trebui să fie binevenit și astfel n-ar trebui să pierdem timp în certuri contraproductive uh, sau în afirmarea unor uh, um, dorințe populiste în mass media. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lichtenberger, are cuvântul. Mulțumesc, îi mulțumesc și doamnei raportor, a făcut o muncă foarte bună, într-un domeniu foarte sensibil, așa că vă felicit pentru că ați uh, analizat toate amendamentele depuse. La anumite puncte va trebui să discutăm despre amendamente de compromis. Acest lucru este foarte clar. După cum am văzut cum uh, acționează Consiliul în ultimii ani, e clar că negocierile de acolo nu vor merge spre bunăstarea tuturor într-o primă etapă. Am spus acest lucru foarte clar, dar după multele discuții la care am participat, discuții tripartite, am văzut cum arată situația acolo. Așa cum am spus, sunt deschisă în ceea ce privește ajungerea la compromis, acest lucru este clar. Pentru că cu cât, înțelegem să ajung, cu cât reușim să ajungem la un consens, cu atât lucrurile vor sta mai bine. Apoi ar trebui să evităm dezbaterile în ceea ce privește cazuri speciale. Cred că nu putem să acționăm așa. Știm că există diferite mm, tipuri de presă în Europa care sunt foarte interesate să tot arată cu degetul Uniunea Europeană. Acestea sunt în mare parte pe un drum greșit. Însă în toată această polemică, polemică noi nu putem să ne implicăm. În statele membre se pornește de la premisa că un europarlamentar care lucrează în Innsbruck și locuiește într-un alt oraș face o navetă de 20 de kilometri duce o altfel de viață față de un um, parlamentar european. Să acest lucru nu e adevărat. În practică, nu se prea ține cont de aceste diferențe. Să trecem la punctele ca atare. În ceea ce privește sistemul revolving doors eu cred că noi trebuie să ne asigurăm că cei care lucrează cu noi, fie că sunt funcționari, fie că sunt asistenți, sunt loiali, sunt uh, interesați, apără interesele instituțiilor noastre și nu ale altor firme sau părți exterioare. Acest lucru e unul foarte important pentru noi. Și aici există și foarte multe critici pentru față de toate instituțiile europene, critică venită din partea statelor membre. Pentru că există următoarea imagine, în Uniunea Europeană există foarte multe mișcări de lobby și de multe ori se intră în conflict cu marile companii. Însă și aici se folosesc măsuri diferite pentru a evalua situația. De exemplu, când un europarlamentar merge în concediu pe costurile unei companii mari. Însă e afectată Uniunea Europeană. Eu zic să vedem lucrurile pozitiv. Să spunem, să faceți și dumneavoastră un regulament astfel încât să putem să negociem, pentru că așa ceva nu există în niciun stat membru și situația e similară acolo. La toate negocierile trebuie să fim foarte atenți. În statele membre nici măcar nu sunt prevăzute lucruri pe care noi le avem acum prevăzute. E clar că există o nevoie de reglementare, dar aceasta trebuie să existe și la nivel central. Pe mine mă interesează să apărăm interesele comune sub spirit european. Acesta e cel mai important și nu diferitele interese care duc la afectarea situației. Apoi, pensia pentru eh, vârsta de pensionare pentru asistenți. În ultimul timp avem asistenți foarte tineri, foarte mulți asistenți tineri. E ceva destul de neobișnuit. Probabil că dacă vorbim despre o uh, despre această problemă, atunci ar trebui să discutăm și cu Consiliul și Consiliul e interesat de această chestiune, pentru că există diferite relații de muncă. Există europarlamentari care au asistente în cadrul birourilor lor și au după aceea experți de care se folosesc pe diferitele subiecte. Deci trebuie să se facă această diferență. Pentru mine acesta e un punct important. Apoi, concediul parental. Aici aș sprijini foarte mult propunerea colegei Wilkstrom. În primul rând, trebuie să vedem că sunt incluși și tații aici, iar apoi trebuie să vedem ce fel de servicii există pentru îngrijirea copiilor și așa mai departe pentru că asemenea servicii există în țările membre din care venim noi, însă situația trebuie să fie îmbunătățită. E mult mai important să discutăm și aceste aspecte și nu pur și simplu concediul parental. Trebuie să se țină cont de toate celelalte aspecte care intră aici. Dacă ne restricționăm la concediul parental, cred că nu facem bine. În Austria avem niște experiențe foarte pozitive în acest sens, dar când femeile, după un concediu maternal, doresc să se întoarcă la muncă după 2-3 ani, întâmpină dificultăți, pentru că au ieșit în afara sistemului. Agențiile și aici există foarte multe diferențe în diferitele domenii. Mă gândesc la EMSA, de exemplu, și la alte agenții. În unele e nevoie de experți foarte bine pregătiți. Și aici e nevoie de o diferențiere în ceea ce privește încadrarea, în ceea ce privește nivelul salarial. Dacă am nevoie de un expert pentru spațiul aerian european, atunci e clar că îmi va fi foarte greu să urmez niște proceduri normale. E o problemă care trebuie să fie analizată. Însă trebuie să avem grijă ca această independență să nu fie dusă la extrem. Apoi, partea progresivă, da, e foarte importantă, e un semnal pozitiv pe care putem să-l trimitem și putem să răspundem diferitelor atacuri. Faptul că se spune că funcționarii europeni sunt unul dintre grupurile cele mai privilegiate din Europa și așa mai departe. Și aici trebuie să venim cu o replică, dar vom discuta despre diferitele metode de compromis. Eu sunt foarte deschisă și acest punct e unul important pentru mine și trebuie să facem neapărat ceva și în această direcție. Aștept negocierile de compromis și cred că vom ajunge la un rezultat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Taimar, cuvântul. Yeah. Um a dori să spun că este vorba despre a ajunge la un volum de economii și uh, mă simt datoare față de cetățenii de acasă în acest sens și um, eu cred că o promovare automată la doi ani odată nu se mai regăsește nicăieri în serviciile publice pe plan național. Și asta duce la nemulțumire, cel puțin uh, pentru uh, în Germania așa stau lucrurile. Uh, salut faptul că raportoarea în ce privește agențiile are rezerve vis a -vis de propunerile de amendament pentru că agențiile Uh, deja au uh, o mare autonomie a modului în care acționează. Avem un raport al ombudsmanului care ne-a spus că agențiile, cu cât sunt plasate mai departe de centru de Bruxelles, cu atât respectă mai puțin obligațiile și datoriile pe care le avem în Uniunea Europeană. Deci, uh, ca atare, eu nu am încredere că agențiile vor uh, proceda corect uh, pe viitor. Iar în ce privește concediul de boală, știm cu toții că indiferent de ceea ce scrie în certificatul medical, unii uh, profită și abuzează, alții nu. Deci, um, am avut situații în care un uh, asistent care uh, mi-a prezentat un uh, concediu de boală, de fapt se distra foarte bine într-un concediu de odihnă, dar l-am concediat și nu au existat obiecții. Deci, aș vrea să ne gândim dacă reducem cele șase zile la trei zile pentru deplasările la domiciliu, se fac economii sau nu? Și mai am o întrebare concretă adresată raportoarei. Ați spus, doamna Roth Berend, că nu ați dori să întindeți Consiliului nici măcar degetul mic. Dar eu cred că nu uh, există disponibilitate uh, la nivelul uh, Consiliului de a nu accepta economii în ce privește contribuția de solidaritate. Eu cred că lucrurile nu trebuie să fie diluate, trebuie să vedem exact unde se pot face economii și nu, unde nu. Bun, domnul Rapcai și după aceea raportoarea. Domn. Da. Voi continua, dar în alt sens le recomand raportorilor din umbră, pentru că am vorbit tot timpul despre compromise, soluții de compromis, să Uh, vadă unde se poate ajunge la un compromis, dar nu să ne prezinte de fapt în final soluțiile de compromis, pentru că nu atât compromisul din această comisie ne interesează, cât ne interesează soluția de compromis la care vom ajunge cu Consiliul. Vreau să vă spun că în această chestiune eu sunt deosebit de rezervat în ce privește uh, relația cu Consiliul. Am citit multe propuneri de amendament, dar până la urmă eh, sunt atâtea pagini încât eh, până la urmă am eh, renunțat. Eu vă propun să nu înaintăm atâtea propuneri detaliate, pentru că deschidem cutia Pandorei. Eu știu și Baltazar știe și președintele, am avut experiențe foarte nefericite în ce privește brevetul european. Mereu vine Consiliul cu alte poziții până când la urmă eșuează vis-a-vis de propriile propuneri. Noi știm cum se lucrează la Consiliu. Există acolo funcționari care nu au niciun contact cu viața reală. Și când le spunem noi, habar n-aveți, atunci vin cu atâtea argumente cât încât pentru un om care într-adevăr habar n-are, ă, te simți deja copleșit ă, de argumentele pe care le născocesc. Deci, ă, ei încearcă, de fapt, să-și apere propriile privilegii. Dar pe mine nu mă interesează să apărăm privilegiile, mai ales cele nejustificate. Acolo unde ele există, sigur că le uh, anulăm. Dar doar să acționez populist mi se pare inacceptabil. Deci, în legătură cu strategia noastră, vă fac următoarea recomandare. Și eu mă ofer chiar să mă retrag și chiar dacă nu voi fi de acord cu anumite soluții de compromis, să mă gândesc doar care trebuie să fie, de fapt, baza noastră de plecare în negocierile cu Consiliul. Și doresc să mai menționez trei aspecte. În legătură cu situația denunțătorului, subiectul whistleblower, dacă um, există um, nereguli, ilegalități, atunci evident că trebuie ca ele să fie aduse în atenție. Dar eu nu vreau să creăm acum uh, un cadru legal care să creeze garanții oricărui denunțător. Noi trebuie mai degrabă să creăm o bază legală pentru acțiunile noastre. În al doilea rând, conflictele de interese. Și aici sunt pentru existența unui lobby, dar interesul meu principal este ca în instituțiile noastre să nu vină direct de pe băncile facultății uh, absolvenții care nu au experiență, care nu au idee care sunt realitățile vieții. Sigur, avem nevoie o înaltă, de o înaltă calificare universitară, în același timp însă și de oameni care au experiența muncii reale, pentru că trebuie să existe din acest punct de vedere o legătură între calificarea profesională și experiența dobândită. Nu mă interesează ca cineva să devină expert în probleme energetice dacă el de fapt a lucrat doar în um, cojirea cartofului până atunci. Deci, uh, trebuie să ne putem selecta oamenii care să Uh, fie într-adevăr competenți și să nu încercăm prin noi reglementări să stricăm mai mult decât să reparăm. Deci, în legătură cu statutul asistenților, de asemenea, propun să nu deschidem cutia Pandorei. Sigur, ei trebuie să fie protejați din punct de vedere social, inclusiv în legătură cu posibilele concedieri, dar eu, în calitate de eurodeputat, uh, trebuie să am și posibilități de a decide și în dezbaterea cu secretarul general al Parlamentului am spus acest lucru. Președintele, m-am trecut și pe mine pe lista vorbitorilor, pentru că aici se vorbește mereu despre economii procentajul cheltuielilor cu personalul din bugetul european este de 5%, iar propunerile de eh, economisare, eh, economisire din partea Comisiei ar fi tot de 5%, deci în total de cam 250 de milioane. 250 de milioane sunt o sumă, dar uh, nu vom reuși prin această economie să uh, asanăm problemele bugetului european. Marea reformă a existat în 2004. Ce facem noi acum este doar de șlefuire a anumitor prevederi în sensul unei uh, situații mai echitabile. Dar când vorbim de cadrul financiar multianual, de uh, Uh, preocupările de economisire în acest context, să ne gândim că nu este vorba despre o sumă mare pe care în ce privește personalul o avem în vedere. Iar acum, doamna raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă și reprezentanții comisiei doresc să intervină. Aș face câteva scurte observații în legătură cu ceea ce au spus colegele și colegii. Vă sunt uh, recunoscător pentru susținere, pentru ceea ce ați punctat aici. În legătură cu întregul complex, Comisia FEM, da, am vorbit cu doamna Cohmerin, raportoare din partea Comisiei FEM, și uh, am spus că în raportul uh, doamnei uh, Cohmerin există anumite prevederi în ce privește concediul parental. Dar în această perioadă când cerem ceva și introducem în legislația noastră, nu putem să depășim ceea ce noi am decis în 2010 în Parlamentul European în legătură cu concediul parental. Și noi am spus că acolo uh, durata trebuie să fie patru de patru luni. După aceea, în comunitatea europeană s-a decis ca acest concediu să fie extins la șase luni. De a extinde acum la 18 luni mi se pare o propunere exagerată. Deci, pe de altă parte, dorința celor care doresc să, care vor să lucreze mai mult, să se pensioneze mai târziu, merită să fie respectată. Dacă există persoane care sunt atât de pasionate și apte să continue să lucreze, nu am nimic împotrivă. Doamna Wikström, dar și alții, domnul Zwifka și doamna Tain au vorbit despre eh, modalitățile de promovare. Cu tot respectul, cred că aici se con- confundă puțin lucrurile, se contaminează. Poate că uh, colegele și colegii noștri nu s-au uh, nu au analizat anunțit prevederile din statele membre. Ca în toate statele membre și în Germania există o, un tip de promovare de la uh, o organizație la alta, de pildă de la o instituție la o instituție superioară, sau în Germania de la AD5 la AD6. Lucrurile în mod normal nu funcționează automat. Mai există și treptele, eșaloanele de vechime. Acestea, într-adevăr, funcționează în majoritatea statelor automat. Și în Germania la fel. Nu am nimic împotrivă ca în Germania să eliminăm această promovare uh, automată. Dacă partidul dumneavoastră va reuși, pentru că se află la guvernare, să impună această desfințare a șaloanelor de promovare automată, foarte bine, eu nu am nimic împotrivă. Bun. Dacă cineva într-adevăr nu are rezultate convingătoare, atunci merită să te gândești dacă îl promovezi. Dar eșaloanele devin doar o condiție de analizare a promovării. Să separăm puțin lucrurile, una e găina, alta e oul. După aceea să ne gândim dacă acordăm sau nu automat aceste etape de uh, promovare în baza vechimii. Cred că există situații destul de rare în care cineva care uh, chiar nu a performat în niciun fel uh, să, fie, uh, să beneficieze de uh, clasa de salarizare superioară sau nu în momentul în care condițiile de vechime sunt îndeplinite. Noi, uh, la un moment dat nu trebuie să ne supraîncărcăm cu evaluări profesionale pentru că s-ar putea să devină o povară prea mare. În ce privește conceptul revolving doors și conflictele de interese, doamna Lichtenberger, dar și alți colegi au menționat aceste chestiuni. Găsesc că ar fi corect să spunem că ne dorim o loialitate 100% vis a -vis de instituție. Eu critic uh, procedurile de selecție uh, pe care EPSO le face atunci când nu evaluează pasiunea pentru ideea europeană și analizează strict cunoștințele științifice, să zic așa. Deci eu cred că dacă aș putea să renunț la aceste proceduri de selecție ale EPSO, le-aș face cu mare plăcere. Loialitatea. Dacă cineva care vine din uh, zona industriei direct în instituție, poate că nu uh, aduce cu sine această loialitate. Bine, dar atunci acest lucru este valabil și pentru toți experții naționali. Toți cei care vin din sectorul administrativ sunt trimiși către ministerele lor în calitate de spioni și se auto-înțeleg, se auto-percep ca fiind spioni. Ei bine, eu, uh, să înțelegem că acest conflict de interese uh, și uh, revolving doors are legătură cu această abordare? Bun, este valabil pentru orice expert național din administrația națională care vine în administrația europeană. E bine, aș vrea să văd reușim ca atare să tratăm lucrurile astfel. Mi se pare ciudat ca un expert din industria chimică uh, să fie detașat uh, către uh, Direcția Generală Industrie și a participat la elaborarea legislativă. Oare a beneficiat de încrederea Comisiei Europene? Eu cred că trebuie să acționăm cu flair. Ai sau nu ai flair? Nu pot să recomand legislativ să ai flair. Deci și domnul Rapcai a spus, cineva care a lucrat în industria extractivă sau în industria nucleară a, a câștigat un concurs. El oricum nu poate să lucreze direct în acest domeniu pentru că există și perioada de numită cooling off, de răcire, de calmarea contactului cu domeniul. Bun, dar oare uh, un Uh, om care este competent în acest domeniu trebuie neapărat să meargă uh, în alt domeniu. Nu, avem de altfel cazuri în serviciile noastre de oameni care uh, lucrează în continuare în domeniul. Deci, ai sau nu ai flair? Și lucrurile nu pot fi rezolvate. Există perioada cooling off prevăzută, dar uh, nu poți elimina în totalitate conflictul de interese. Uh, deci, eh, poate că am avut și colegi care nu au înțeles exact propunerile comisiei. Bine, înțeles că nu există nicăieri vreo prevedere de a reduce zilele de deplasare și în același timp de a crește sumele pe care le plătești pentru deplasări. Bun nu cred că vom dilua propunerea comisiei Consiliul de multe ori uh, poate să aibă reacții împotriva propunerii Comisiei că este ea diluată sau nu. Iar dacă la nivelul Consiliului se va decide că nu sunt necesare negocieri și că propunerea va eșua, oricum se va întâmpla. În orice caz, să nu depindă de noi chestia astăzi. Uh, în cazul acesta uh, nu vor exista alți negocieri, uh, plățile vor crește pentru angajați cu 5,5%, treaba Consiliului cum reacționează. Domnul Rapcai a atras atenția asupra limitei foarte delicate între whistleblowing și încurajarea denunțărilor la modul general. Pentru că am avut experiențe din punctul ăsta de vedere, cei care s-au uh, considerat a se afla pe poziția unui whistleblower, de fapt nu aveau decât probleme personale. Eu nu sunt medic, eu nu sunt uh, superiorul unor asemenea oameni. Eu cred că putem găsi reguli de mediere a unor conflicte pe plan intern. După aceea, mulțumesc uh, președintelui nostru că a atras atenția că este vorba doar despre 5% din bugetul Uniunii Europene pentru cheltuieli cu personalul. Da, este o sumă modestă, pe de altă parte, uh, sigur că în interiorul Uniunii Europene câteodată cu gesturi spectaculoase cheltuiești mulți bani, dar noi acum suntem obligați să încercăm să găsim soluții de economisar. Sunt uh, de acord cu critica colegei Tain legată de atitudinea agențiilor, dar, pe de altă parte, agențiile vor trebui să respecte dreptul comunitar, iar doamna Tan și uh, cei din comisie care știu că există agenții care nu respectă legislația în vigoare să semnaleze acest lucru. Doamna Roth Beirent uh, avea uh, rugămintea ca și comisia să intervină. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc acestei comisie, dar și raportoare și raportorilor din umbră pentru munca excelentă făcută pe marginea propunerii comisiei. După cum bine știți, această propunere încearcă să găsească un echilibru, un echilibru delicat între două obiective. Unul dintre acestea este păstrarea calității și atractivității um, serviciului uh, nostru de administrație din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, celălalt obiectiv este să facem economii și ajustări care sunt absolut necesare în acest context economic foarte dificil cu care ne confruntăm cu toții. Această propunere a fost gândită astfel încât uh, să uh, abordeze doar câteva chestiuni limitate din regulamentul personalului. Mă bucur să văd că mare parte dintre amendamentele care au fost înaintate și discutate astăzi păstrează mai mult sau mai puțin acest spirit al propunerii Comisiei. Aș dori să mă refer la toate acestea în conformitate cu trei domenii diferite chestiuni de etică, chestiuni uh, care țin de carieră și beneficii nefinanciare. Atunci când vine vorba despre chestiunile etice, aș dori să subliniez faptul că Comisia dă o importanță specifică a acestui uh, subiect și consideră că Serviciul uh, Administrației Publice al Uniunii Europene presupune că trebuie respectate niște standarde înalte de etică profesională și independență. Funcționarii trebuie să um, trăiască după aceste uh, standarde și uh, să perceapă așa cum trebuie faptul că trebuie să trăiască după aceste standarde. În 2004 Comisia a revizuit aceste capitole din regulamentul personalului și în 2004 am adoptat un set de reguli care vizau proceduri disciplinare, uh, fenomenul de whistleblowing, conflictul de interese și așa mai departe. Și este clar acum că anumite amendamente au fost înaintate și acestea susțin această consolidare a cadrului etic și uh, reglementează suplimentar contactele dintre Uniunea Europeană și personalul său, de asemenea și fostul personal al uh, Uniunii Europene și aici mă refer la fenomenul de revolving doors. Uh, pot să spun că Comisia împărtășește obiectivul de a păstra independența reală și percepută a serviciului său administrativ. La nivelul uh, Comisiei uh, deja am stabilit niște uh, reguli care merg dincolo de regulamentul personalului. Acestea uh, au de face cu pâră la locul de muncă, uh, activitățile externe, ospitalitatea și așa mai departe. Au fost făcute comentarii de doamna raportor uh, și vreau să spun că în uh, comisie noi nu acceptăm uh, deja uh, din sectorul uh, privat. Oricum am dorit să ne împărtășim uh, experiența cu celelalte instituții. Anumite amendamente înaintate astăzi uh, clar ar putea fi integrate în regulamentul uh, privind personalul. Noi ne gândim deja la această opțiune și suntem gata să mai discutăm lucrurile cu doamna raportor. Însă, aș dori să consiliez împotriva tentației de a supra-reglementa. Cred că acesta este un uh, pericol pe care doamna raportor l-a identificat deja. Trebuie să fim foarte atenți, să nu facem regulamentul personalului, uh, un, uh, să facem din acesta un regulament de implementare, pentru că nu acesta este rolul unui astfel de regulament. Credem că instituțiile ar trebui să aibă libertatea de a avea propriile prevederi de implementare. Este clar că atunci când analizați ceea ce am propus uh, ca măsuri uh, transparente, uh, veți vedea că aceste măsuri vor fi publice și că toată lumea va putea vedea cum implementează fiecare instituție diverse articole a regulamentului personalului. Aș dori să mai revin la un alt aspect și anume cel al care, carierei. Aici pot să spun că mă bucur să văd că Comisia susține fondul propunerii uh, Comisiei și, uh, mai precis, legătura puternică dintre funcții, responsabilități și remunerație. Comisia deja a ascultat, i-a ascultat pe cei care au considerat că măsurile din domeniul uh, carierei ar fi în detrimentul personalului celui mai vulnerabil. Cariera pentru secretarii care devin oficiali uh, este practic răspunsul pe care îl oferim uh, informal și sindicatelor. Pentru că știți că propunerea comisiei a conchis uh, că aceste persoane ar putea fi agenți contractuali inițial. Însă lucrurile s-au schimbat pentru că dumneavoastră ați solicitat acest lucru. Apoi aș dori să mai subliniez faptul că în propunerea noastră, atunci când vine vorba despre secretar, trebuie să ne asigurăm că pe de o parte, păstrăm nivelul general al economiilor și asta evident ar putea să aibă impact asupra anumitor amendamente pe care le înaintați și pe de altă parte uh, să nu uităm uh, fezabilitatea fezabilitatea implementării. Vreau să spun că am analizat o parte dintre amendamente și am văzut că atunci când uh, doream să împărțim categoria AST în mai multe subcategorii, acest lucru ar putea fi posibil pentru anumite instituții chiar dacă asta ar crea anumite povere administrative, însă s-ar putea dovedi un fapt imposibil pentru anumite instituții mici. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că uh, nu suprareglementăm și astfel uh, facem uh, sistemul uh, de neaplicat. Apoi, aș dori să revin uh, la uh, chestiunea agenților contractuali. O parte dintre amendamentele pe care le-am uh, văzut și aici trebuie să spun că faptul acesta ne îngrijorează, merg uh, în ideea de a limita uh, durata perioadei contractuale a acestor agenți până la trei ani. Cred că așa, practic, nu putem asigura acestor categorii de personal uh, o stabilitate a locului uh, de muncă și uh, acționăm împotriva bunei funcționări a instituțiilor europene. Practic, instituțiile europene investesc în instruirea acestor persoane pentru ca acestea să ajungă la nivelul la care să poată face o treabă bună pentru instituții și dacă începem să avem contracte de trei ani, atunci chiar nu vom avea timpul de a recupera această investiție. Prin urmare, Comisia are sentimente argumente puternice în ceea ce privește acest uh, fenomen. Apoi, dacă ne gândim puțin la situația precară a agenților uh, contractuali, uh, e bine, în anumite situații, practic n-am face altceva decât să deschidem competiții interne pentru aceste persoane, ori acest lucru este foarte important. Dacă tot e să vorbim despre carieră, aș dori să ajung și la problema rapoartelor de evaluare și la problema etapelor. Rapoartele de evaluare, bine, aici am văzut anumite amendamente care merg foarte departe încercând să reglementeze absolut totul. Cred că este foarte clar că ar trebui să existe un sistem de evaluare care realmente să reflecte performanța diverselor uh, persoane evaluate, însă n-ar trebui să încercăm să uh, suprareglementăm nici aici. Acesta este un aspect. Cel de-al doilea uh, ține de avansarea automată prin aceste etape. Subiectul trebuie discutat, pentru că, cum spunea foarte corect doamna raportor, Totul ține de uh, vechime, nu neapărat de competențe. Însă, uh, până la urmă, sunt clar anumite persoane care nu uh, ating nivelul de performanță cerut și atunci cu acesta trebuie să facem ceva. Însă, oricum vom mai discuta aceste chestiuni cu doamna raportor. Uh, un alt aspect pe care doream să-l abordez este cel al beneficiilor nefinanciare. Sunt o felul de amendamente care vizează acest subiect și aș dori să vă atrag atenția la nevoia ca administrația uh, Uh, să atragă încă uh, tot ce e mai bun din statele membre și să ofere pachete atractive uh, cu privire la să spunem, măsurile care pot oferi un echilibru bun uh, între viața profesională și viața uh, personală. Aici mă refer la uh, flexi-time și aranjamentele similare. Aceste etape ar trebui să rămână obligatorii pentru expați. Așa s-ar putea reflecta uh, caracterul Uniunii Europene și nevoia instituțiilor noastre de a păstra diversitatea. După cum ați văzut din propunerea noastră, echilibrul geografic nu este automat, ci este rezultatul uh, unei lupte continue pentru a uh, atrage cele mai mari talente din Europa și cred că măsurile corective pe care le propunem nu pot în sine să rezolve în totalitate problema dezechilibrelor actuale sau viitoare. Prin urmare, avem nevoie de beneficii financiare și nefinanciare pentru a putea să ne adaptăm la Uh, situația uh, personalului nostru expatriat. În concluzie, aș dori să mai menționez și alte aspecte. Unul se leagă de salarii și pensii, celălalt se leagă uh, de personal ca atare și apoi al treilea aspect se leagă de asistenții parlamentari. Când vine vorba despre salarii și pensii, e bine, am ascultat foarte multe critici care au de-a face cu absența progresivității uh, pârghilor existente în momentul de față. Ei bine, vreau să spun că acest lucru nu este deloc adevărat și vă voi oferi două fapte. Uh, salariile uh, scăzute până la AST3 nu presupun niciun fel de bonusuri suplimentare. După AST3, progresia acestor bonusuri este foarte strânsă practic cei care au uh, vechime ajung să plătească uneori uh, taxe mai mari decât cei care nu au vechime. Un alt subiect la care aș dori să mă refer este reducerea personalului. După cum știți, acesta este elementul care va duce la 80% uh, dintre economiile pe care le vom face în viitorul cadru financiar multianual. Comisia a propus uh, așadar respectarea acestui angajament uh, în cadrul acordului interinstituțional între toate instituțiile și în regulamentul privind personalul. Comisia nu dorește să pună sub semnul întrebării prerogativele autorităților bugetare, însă dorește să dea încă și mai multă greutate acestui angajament luat. Și acum un ultim aspect. E bine, acesta se leagă de uh, asistenții parlamentari. Uh, Eu am fost implicată personal din partea Comisiei uh, în înaintarea acestei propuneri legislative într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și vreau să spun că o problemă care a fost ridicată la momentul respectiv a fost că doream să finalizăm dosarul în șase luni și astfel clar că nu puteam omite faptul că mai erau niște chestiuni care trebuiau încă reanalizate ne gândeam că poate vom mai uh, gândi lucrurile și eventual vom mai face anumite ajustări. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Vă mulțumim. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci doamna raportor va încerca până data viitoare să formuleze niște amendamente de compromis împreună cu raportorii din umbră, astfel încât la sfârșitul lunii aprilie să putem să votăm. Așa cum am și discutat înainte. Încă o dată îi mulțumesc doamnei raportor. Părăsim acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următoarele două puncte de pe ordinea de zi, cele a doamnei Tain. În primul rând, cel legat de Curtea Europeană de Justiție. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Stimați colegi, vă reamintesc faptul că Curtea Europeană de Justiție are niște probleme foarte mari, sunt aceleași care le au și uh, de fapt și tribunalele naționale. După tratatul de la Lisabona există tot mai multe cazuri, volumul de muncă a crescut foarte mult, e nevoie de îmbunătățiri. În regulament există propuneri de, propuneri de îmbunătățiri, unele sunt de netăgăduit. În primul rând, în ceea ce privește acești uh, judecători pentru, judecătorii pentru Tribunalul Funcției Publice trebuie să existe doar șapte judecători. Însă dacă unul se îmbolnăvește, trebuie să avem mare atenție, pentru că trebuie să existe o listă cu trei foști judecători, care sunt numiți totodată la cinci ani, care să poată să-l înlocuiască pe acesta. S-a cerut și crearea funcției de vicepreședinte Așa că Marea Cameră va avea în loc de 13-15 judecători în timpul procedurilor. Vicepreședintele trebuie să fie și el prezent alături de președinte în loc de 5 judecători în cameră vor trebui să fie prezenți 3 dacă va exista această funcție de vicepreședinte. Tribunalul de primă instanță are un volum mult prea mare de muncă. Aici ne-am gândit mai mult cu ce fel de propuneri putem veni. În primul rând ar trebui să existe niște tribunale specializate, ar trebui să existe asistenți, însă până la urmă Curtea de Justiție a hotărât următoarele. Să existe 2 judecăto- 12 judecători suplimentari. Acum problema e următoarea. În tribunal de primă instanță există 27 de judecători provenind din fiecare stat membru. Așa că noi avem o problemă acum, cum trebuie aleși cei 12 judecători suplimentari, din ce state membre trebuie să provină aceștia. Aceasta este o problemă care se discută foarte mult acum, e foarte importantă, mai ales pentru statele membre mai mici, pentru că au reieșit de aici foarte multe probleme legate de statut, niște chestiuni foarte sensibile. Știm că în aceste state membre e o problemă și prezentarea de judecători calificați, mă refer la Malta, Malta are doar până la 50 de judecători în întreaga țară și dintre aceștia unul trebuie să ajungă la Strasburg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, alții la alte curți internaționale, iar o parte trebuie să ajungă și la Curtea de Justiție. Dar, având, dar ținând cont de numărul mic de judecători, e clar de ce se confruntă cu o problemă în acest sens. Consiliul nu a mers prea departe în ultimul timp. Suntem presați de timp și asta pentru că în octombrie trebuie să fie ocupate un număr mare de posturi de judecători, așa că până în octombrie trebuie să încheiem acest proces, pentru că dacă nu, din nou toată povestea este amânată. Am trimis și o întrebare, am încercat să presionăm mai mult Consiliul uh, pentru că până la urmă nu avem rol de codecizie acum, am făcut și o rezoluție în care prezentăm diferitele posibilități prin care pot fi uh, aleși acești judecători. Pe acestea vreau să vi le prezint pe scurt. Ar trebui ca judecă... ar fi o posibilitate, ar fi ca jucătătorii să fie aleși doar în funcție de competență. În cadrul discuțiilor pe care le-am uh, le, -am, purtat, după primul val de aderare, au fost numiți anumiți judecători, de, care, de a căror competență nu toată lumea a fost pe deplin mulțumită. Așa că, între timp, situația s-a modificat. Pe de altă parte, există oameni care consideră că toți cei care sunt în, lucrează în cadrul Curții de Justiție au competența necesară Felul în care se alegeau judecătorii până acum a fost modificat și a dus la anumite beneficii. Apoi, a doua propunere ar fi următoarea, să existe o rotație pentru aceste 12 noi posturi, astfel încât până la urmă din fiecare stat membru ar ajunge un judecător în această funcție. O a treia soluție ar fi ca aceste posturi să fie împărțite, șase judecători să vină din marile state membre, Germania, Franța, Italia, Regatul Unit, Polonia și așa mai departe, iar ceilalți șase să intre într-un sistem de rotație între restul statelor membre. Apoi mai există o altă soluție, cei șase, judec- șase judecători să vină din, din marile state membre, pentru că acolo sunt mai mulți judecători, iar apoi pentru statele membre cu peste 30 de milioane de, de locuitori să vină doi judecători, iar cei care au peste 5 milioane de locuitori să intre în sistemul de rotație judecătorii în acele țări. Deci situația e destul de complexă. Apoi mai există o posibilitate să fie aleși la fel ca avocații generali, adică din nou șase judecători din marile state membre și apoi încă șase judecători din care să se formeze grupuri din mai, pe grupuri din mai multe state membre. Așa și statele membre mai mici ar avea ocazia de a-și trimite judecători pentru aceste noi posturi. Însă poate exista și situația să nu existe un candidat, pentru că probabil cineva nu vrea să se mute în Luxemburg cu întreaga familie și atunci se poate face un schimb între grupuri. Și aici din nou e cazul Maltei, cel care ne vine în minte. Și apoi o ultimă posibilitate, pentru că ne presează timpul foarte mult, până în octombrie 2012 trebuie să se facă ceva, Chestiunea este foarte sensibilă acum pentru că are legătură cu statutul, așa cum spuneam la început. Ar fi varianta ca judecătorii să fie numiți pe o anumită perioadă de timp, la început pentru șase ani. După aceea trebuie să așteptăm să vedem cum funcționează totul, iar apoi să-i se ceară curții de justiție să asigure la nivel intern o mai bună funcționare a instituției, să vadă care sunt uh, procedele de economisire, cum poate fi urgentată procedura. Apoi se mai poate face o evaluare și din afară Însă, între timp, am aflat că există astfel de, pro de proceduri și în statele membre în ceea ce privește evaluarea eficienței, se folosesc noile mijloace de comunicație și așa mai departe. În rezoluție am încercat să avem o poziție neutră, pur și simplu să prezentăm care sunt posibilitățile de desemnare a judecătorilor, iar apoi să așteptăm să vedem ce fel de decizie ia Consiliul. Însă noi trebuie să ajutăm Curtea de Justiție astfel încât să se ajungă totuși totuși la o hotărâre. Mulțumim, domnul Șfiefca are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt în com- complet de acord cu rezumatul făcut de Alexandra. Singurul lucru pe care l-aș adăuga ar fi următorul. Aș dori să spun că în acest caz avem o situație similară cu cea pe care am avut atunci când am vorbit despre regulamentul personalului, pentru că, pe de o parte, se presupune că uh, va trebui să îndreptăm lucrurile, pe de altă parte, nu, uh, se presupune că nu trebuie să cheltuim prea mult pentru asta. E foarte dificil să explici Consiliului următorul fapt. Orice simplificare în această din această perspectivă ar presupune o simplificare a uh, chestiunilor uh, care ține de afacerile interne ale Uniunii Europene în general. Dacă nu avem un număr suficient de judecători, atunci uh, cazurile se vor prelungi la nesfârșit, procedurile vor fi extrem de greoaie. Acest lucru este evident. Atunci când vine vorba despre hotărârile preliminare, clar, costurile vor fi sporite. Ceea ce cred eu este că uh, ceea ce cred eu că e important e să încercăm să echilibrăm aceste două uh, laturi ale problemei. Evident, suntem presați de timp și de aceea trebuie să decidem asupra unei rezoluții. Cred că am putea demonstra Consiliul foarte clar uh, faptul că Parlamentul European e gata pentru votul final cu privire la acest subiect. Adică schimbarea statutului personalului curții. Mai mult decât atât, suntem gata să încheiem toată activitatea în prima lectură. Din perspectiva noastră, lucrurile sunt foarte clare. Din păcate, însă, pentru Consiliu, lucrurile nu sunt la fel de clare. Partea cea mai importantă este să ne asigurăm că sistemul judiciar al Uniunii Europene funcționează bine și eficient. Se eh, respectă astfel un eh, pilon eh, esențial al structurii europene. Cu o întrebare orală și cu o rezoluție transmitem un mesaj foarte clar Consiliului pentru a îi face să își grăbească lucrările, pentru a depăși impasul și a încheia subiectul cât se poate de curând. Vă mulțumim! Conform articolului 55 se va face o verificare a acest, acestei desemnări a judecătorilor și aici se discută și despre această perioadă de șase ani care poate să și se, poate, se poate face această investire a judecătorilor și cred că e un um, model foarte interesant pentru că dacă se dovedește că această perioadă de șase ani funcționează, cred că soluția e una bună și nu e nevoie neapărat de o procedură, de un, um, o comisie de verificare care să vină cu niște propuneri foarte clare care să fie apoi adoptate de Consiliu. Însă să vedem cum vor uh, decurge discuțiile la Consiliul. Da, timpul ne presează într-adevăr, trebuie să fie gata lucrările până în toamnă. Cu coordonatori am discutat ieri să trimitem o întrebare orală la Consiliu. Dacă răspunsul nu ne va mulțumi, atunci vom trece la o modificare de procedură. Dorim să ne asigurăm că ceea ce nu e problematic poate fi hotărât încă de pe acum, astfel încât punctele problematice să mai poată fi discutate până să ajunge la un consens în Consiliu. Bine. Doamnă raportor, mai aveți observații? Nu? Nu mai aveți? Există cineva din partea Curții de Justiție? Nu, niciun reprezentant. Comisia? Dorește Comisia să facă vreun comentariu? Vă rog, aveți cuvântul. La, la comis... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia se felicită, cred, de uh, faptul că această comisie împărtășește sentimentul unei urgențe în ceea ce privește reformarea acestui uh, statut. Uh, ne bucurăm de dorința Parlamentului de a face progrese în legătură cu acest dosar. Am impresia că veștile nu sunt chiar atât de proaste din partea Consiliului, pentru că pe ordinea de zi a Coreperului de mâine e marcată voința președinției de a face progrese pentru a ajunge la un acord în primă lectură cu Parlamentul Parlamentul European. Așadar, există o urgență care uh, ține de o înnoire parțială a judecătorilor de la curte în octombrie, așa cum a indicat și doamna raportor, însă e o urgență care este legată mai ales de situația tribunalului, unde problema este foarte problematică, în ceea ce, foarte critică în ceea ce privește uh, termenele limită. Uh, acesta este spiritul uh, existent, de aceea există o propunere informală de a abandona o creștere a numărului judecătorilor în cadrul acestui tribunal, însă trebuie să fim uh, conștienți că asta ar însemna abandonarea părții cele mai importante a reformei uh, statutului. Așadar, ar fi uh, păcat pentru funcționarea acestei jurisdicții dacă acest dosar n-ar putea fi deblocat acum. Sincer, Comisia crede că în următoarele două-trei săptămâni s-ar putea ajunge la un acord în uh, Consiliu în ceea ce privește uh, judecătorii și uh, în Parlament în ceea ce privește ansamblul reformei. Vă mulțumesc! Danke, wir hoffen mit Ihnen. Mulțumesc, sperăm și noi alături de dumneavoastră. Deci putem părăsi acest punct și trecem la punctele 31 și 32 pe care cred că putem să le tratăm împreună. Este vorba despre raportul doamnei McCarthy privind linia de transparență și raportul meu privind uh, directiva legată de situațiile financiare consolidate. Propun ca doamna McCarthy să înceapă și după aceea voi uh, continua. Doamna McCarthy, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Va trebui, a trebuit la un moment dat să părăsesc sala din nefericire. Adesea două comisii din care facem parte se întâlnesc în același timp și de aceea am tot mișcat din sală, dar mă bucur că acum avem ocazia să discutăm acest raport și să vă prezint raportul meu și după aceea domnul Leine își va prezenta raportul său, după aceea vom discuta cu raportorii din umbră care sunt alte subiecte care merită să fie tratate. Cred că directiva privind transparența constituie o inițiativă foarte importantă de revizuire a directivei din anul 2004, pentru că și din uh, experiența mea de până acum constatat că există o volatilitate pe piețele mondiale și este nevoie de mai multe informații legate de practicile marilor corporații, care sunt riscurile. Trebuie să avem o imagine de ansamblu cât mai amplă în legătură cu evoluțiile economice. Și în plus, cred că transparența este foarte importantă publicarea unor date sunt importante pentru că trebuie să avem și niște indicatori în legătură cu guvernanța economică a marilor corporații și strategiile lor. Deci eu mă bucur că va exista această revizuire și uh, mă bucur să constat că tot mai multe corporații adoptă niște standarde globale pe care le și respectă și cred că și inițiativa uh, EITI uh, din domeniul companiilor care lucrează în sectorul sectorul extractiv uh, este foarte importantă. Ne dorim o inițiativă globală în ce privește uh, raportările și transparența. Trebuie să avem o agendă din acest punct de vedere mai ambițioasă. Deocamdată există riscul unor răspunsuri fragmentate în legătură cu transparența. Trebuie să existe un uh, cadru european care să uh, încerce să rezolve lucrurile din acest punct de vedere și mă bucur că există în Statele Unite acea lege care acum uh, obligă la standarde. Este vorba despre legea Dodd-Franks și cred că în uh, sectorul financiar de asemenea se constată că există o mai mare transparență în spiritul guvernanței uh, corporatiste. Deci, raportul meu uh, este într-o fază inițială de proiect, vor exista amendamente, sunt uh, recunoscătoare pentru toate sugestiile care vor fi făcute și pornesc de la ideea că în unsprezece Parlamentul European a adoptat deja o poziie în urma uh, raportărilor uh, stat cu stat, inclusiv uh, pentru industria extractivă, dar în acelai timp este important pentru investitorii din toate sectoarele să existe o bună guvernană pe plan global. Nu știu de ce Comisia se concentrează doar pe industria extractivă pentru că eu cred că regulile trebuie să fie valabile pentru toate domeniile industriale, inclusiv pe construcții. Deci eu spun, haideți să pornim de la acest principiu Poate că în anumite privințe este prea radical, prea ambițios, dar ă, după aceea, în baza dezbaterii, cred că trebuie să vedem dacă nu trebuie să cerem ă, reglementări similare și în alte sectoare industriale ă, pentru a analiza impactul activității în diversele state. Bun, deci eu cred că trebuie să reducem în același timp povara administrativă, să simplificăm birocrația în, pentru a obține o mai mare transparență. De uh, Comisia spunea că la un moment dat, din acest punct de vedere, lucrurile sunt într-o fază interimară dar uh, uh, și uh, fostul președin, vicepreședinte al Statelor Unite al Gore spunea că dacă ne concentrăm prea mult pe raportările trimestriale, nu mai putem să obținem ușor o imagine de ansamblu, pentru că va dura prea mult să le parcurgem pe toate. Eu susțin din acest, acest punct de vedere și în același timp eu cred că raportările bianuale ar trebui să fie bine prevăzute și să existe și sancțiuni dacă ele nu sunt uh, respectate. În ce privește informarea Ehm, ehm, eu cred că eh, inițiativele sunt fericite pentru că inovarea instrumentelor pe plan european sunt importante și eh, până acum nu existau în eh, directiva privind transparența din 2004 prevederi ca ehm, actorii internaționali să fie obligați să-și publice activitățile și a existat o imagine greșită în legătură cu uh, activitățile multor investitori. Eu cred că o îmbunătățire uh, va putea să ne ofere o imagine mai bună, inclusiv în ce privește creșterile de capital pe care le-au practicat diversi investitori. Și dacă mă pot întoarce acum uh, la raportările privind plățile făcute către guverne, aici lucrurile se leagă și de raportul domnului Lene să vedem cum tratăm aceste situații contabile uh, cu mai mare atenție. Și uh, uh, raportul meu leagă de o directivă cadru. Important pentru mine a fost să stabilim anumite principii care să fie respectate în articolul 6. Le-am prevăzut. Ce am făcut acolo este să spun că orice am uh, face în alte norme legislative, trebuie să uh, existe principiul transparenței uh, și al accesului la date. Va trebui să existe această prevedere și în ce privește rapoartele anuale. Asta nu înseamnă că trebuie să fie combinate cifrele, dar în același timp în rapoartele anuale ale companiilor trebuie să fie respectat și principiul transparenței. Iar în ce privește principiul materialității și plăților făcute către guvern, există um, aici anumite elemente care sunt controversate. Eu nu vreau să stabilesc aici niște praguri financiare, pentru că experiența mea este că în felul acesta oamenii nu sunt decât încurajați să evite aceste praguri. Deci, ă, dacă ă, trebuie să raportezi doar peste 50.000 de euro, atunci s-ar putea ca acea corporație să facă șase plăți în anul acela care să fie sub pragul stabilit și în felul acesta să evite, de fapt, să respecte uh, această prevedere. Deci, în legătură cu aceste laturi ale materialității, eu cred că trebuie să fie uh, făcute publice toate plățile efectuate pe plan național uh, nu este simplu să faci acest lucru, dar oricum eu cred că trebuie să dacă stabilim eventual un prag voluntar, um, impactul ar putea să fie diferențiat și lucrurile să, fie, să devină mai sofisticate. Deci eu cred că uh, uh, să avem în vedere aceste detalii și în raportul domnului Lene. Eu mi-am dorit doar să stabilim anumite principii, pentru că dorim să analizăm de fapt impactul și să evităm uh, posibilitățile de ocolire a uh, pragurilor pe care noi uh, le-am putea propune. Și uh, am spus că noi am vrea să avem o raportare de la un proiect la altul din punct de vedere al transparenței. Cred că aceste date ar avea sens. Trebuie să vedem uh, și uh, care sunt din acest punct de vedere pozițiile societății civile legate de țara în care proiectele urmează să se realizeze și cred că în ce privește publicarea datelor generale, eu cred că trebuie să uh, analizăm per total intervențiile unei companii într-o anume țară um, trebuie să vedem uh, care sunt definițiile uh, legii Dodd Frank în Statele Unite. Știu că au existat discuții legate de acest subiect, să vedem dacă noi putem împărtăși o parte din experiențele care au fost dobândite în baza acestei legi. Dar Uh, eu uh, cred că uh, asemenea lucruri pot fi preluate în documentul nostru. În ce privește universalitatea, trebuie nu știu, să existe uh, o listă de exceptări, de derogări în care raportările să nu fie necesare? Eu cred că n-ar fi uh, o soluție binevenită pentru că ar distorsiona la un moment dat concluziile. Dacă anumite companii beneficiază de derogări și altele nu. Eu nu cred că trebuie să acordăm derogări pentru că există și guverne care nu sunt transparente și care ar putea să fie tentate în felul acesta să recurgă la aceste derogări și să-și elaboreze propria legislație, astfel încât uh, corporațiile care operează în statele lor să nu fie obligate să își publice datele. În felul acesta, în termeni eh, ai universalității, trebuie să fim foarte precauți în ce privește eventuale liste de derogări. Pentru că, eh, așa cum a spus și eh, domnul Lene, dacă este vorba de microcorporații, de mici companii, ele ar putea să nu fie implicate în aceste obligații de raportare. Eu cred că trebuie să ne asigurăm ca toate tipurile de plăți care uh, sunt către guvern să fie raportate. Și uh, eu cred că uh, în raportul domnului Lene, aici trebuie să existe prevederile de rigoare. Noi trebuie să includem toate plățile, costurile de operare, inclusiv pentru serviciile furnizorilor și uh, dacă s-au efectuat asemenea plăți, ele să trebuiască să fie raportate. Deci compania să nu aibă posibilitatea să evite regulile de transparență atunci când efectuează plăți. Eu cred că acest principiu trebuie să fie clar enunțat în uh, directiva privind transparența. De asemenea, să existe pentru noi posibilitatea comparării datelor. Da, ă, sigur că prevederile nu sunt exhaustive și poate că nu sunt și cele mai bune, dar sunt principiile pe care eu am dorit să le introduc în discuție ă, și cred că ă, a fost o bună idee să semnalăm că există niște principii călăuzitoare pe care le propunem. Iar în ce privește sancțiunile, eu cred că sancțiunile în acest domeniu ar fi deosebit de importante, pentru că dacă o companie nu va respecta măsurile va beneficia eventual de uh, o poziție avantajată în comparație cu companiile care acționează pe alte piețe. Noi trebuie să avem posibilitatea de a evalua să, și cred că sancțiunile ca atare trebuie să fie prevăzute, sunt foarte importante. Nu-mi place nici ideea de a limita nivelul sancțiunilor în acest domeniu. Uh, eu cred că sancțiunile trebuie discutate cu uh, autoritățile naționale din fiecare stat uh, și când vom vorbi și despre poziții dominante pe piață și de directiva respectivă, vom reveni asupra acestei discuții. Eu cred că autoritățile naționale beneficiază deja de expertiza necesară pentru a putea determina dacă o sancțiune este adecvată sau nu, având în vedere uh, ilegalitatea comisă. Uh, deci nu cred că aceste uh, lucruri uh, trebuie să fie precizate legislativ, pentru că ar trebui să existe o uh, flexibilitate în aplicare. Dar cred că este suficient să spunem că aceste sancțiuni trebuie să fie adecvate, proporționale și descurajante, disuasive. Deci, uh, unul din cele mai bune rezultate pe care eh, le-a înregistrat administrația americană a fost eh, tocmai că eh, au fost prevăzute sancțiuni descurajante și cei care au fost tentați să le comită până la urmă au renunțat, fiind inclusiv amenințați cu închisoarea. Deci, eu cred că în Parlament trebuie să avem posibilitatea să monitorizăm dacă această directivă va fi funcțională sau nu, să vedem dacă noile cerințe vor fi respectate și uh, va trebui ca legislația europeană în continuare să fie ajustată, inclusiv în ce privește angajamentele comunitare de a avea o uh, reglementare inteligentă în acest domeniu. Anumite Uh, articole sau uh, proceduri propuse, dacă nu vor funcționa cum trebuie, uh, va trebui să știm. Deci Comisia va trebui să ne informeze în legătură cu monitorizarea pe care o desfășoară. Dacă mă gândesc la reforma serviciilor sociale, de pildă, să nu uităm că fisa griza globală financiară a izbucnit în 2008 și că ar fi existat, de fapt, posibilitatea să uh, intervenim cu sancțiuni astfel încât să nu se ajungă atât de departe. Deci, uh, acum companiile deja uh, în sectorul extractiv beneficiază de anumite reglementări, se vor adăuga și altele. Bun. Deci, Poate că și domnul Lene ne va prezenta raportul său și după aceea să ascultăm și comentariile raportorilor din umbră. Cum doriți? Bun. Să intervin acum? Nu. Nu. <laughs> nu, nu. Nu, stimată colegă, spune președinte, nu cred că ar avea rost să ne spuneți părerea și în calitate de raportoare din umbră. Dați-mi voi întâi să vă prezint raportul meu. Bun, și după aceea veți avea posibilitatea să interveniți. Deci, cred că sunt domenii care se află în evoluție, pentru că este pentru prima dată când um, propunem asemenea cerințe, nu că vor exista probleme tehnice mari. Aș vrea să fac câteva uh, comentarii, pentru că Mă bucur că raportul domnului Lene se referă la proiecte, la modul de raportare, raportare stat cu stat, dar nu știu exact unde ne situăm din punct de vedere legal. Ehm, cred că vor va trebui să analizăm lucrurile, pentru că și Consiliul cred că își va face analiza. O serie întreagă de state membre ehm, au uh, obiectat că dacă noi uh, introducem asemenea reglementări pentru state terțe și nu respectăm în interiorul Uniunii Europene aceste norme, vom lucra cu uh, dublă măsură. Deci trebuie să vedem care sunt reglementările din punct de vedere al Organizației Mondiale ale Comerțului, să vedem ce pretenții avem față de statele terțe și dacă ele sunt deja îndeplinite în interiorul Uniunii Europene. Chiar în ce privește definirea proiectului, cred că domnul Lene a fost tentat să analizeze lucrurile. Ehm, singura preocupare pe care o am eu este că în marile ehm, companii ehm, direct directorii, membrii Consiliului de Administrație uh, nu sunt confruntați cu aceleași uh, date. Iar uh, când am vorbit eu despre o necesitatea de a analiza lucrurile proiect cu proiect în spiritul legii Dodd-Franks, cred că doream să valorificăm de fapt acea experiență. Iar în ce privește definirea strictă a plăților în raport, salut acest lucru și cred că din acest punct de vedere raportarea trebuie să facă stat cu stat. Va trebui să avem principii de transparență cuprinzătoare iar în legătură cu posibilele exceptări de la obligativitatea de a raporta plățile efectuate către guverne, am o problemă cu acest lucru. Dar dacă deja s-au făcut raportări pe bază voluntară, cred că acest lucru poate să fie respectat în cadrul AT. Exista această posibilitate, uh, cred că ea poate fi acceptată și în baza unor legislații pe plan european. Dar eu cred că dacă lucrurile nu vor fi comparabile cu sistemul EITU în ce privește echivalențele, aici o să apară probleme. Și uh, în ce privește situația din 2009, de a, începând de atunci nu avem uh, informații. Uh, deci, cred că uh, nu ar trebui să exceptăm companiile de la obligații uh, pentru că ele au recurs de fapt la un regim mai puțin riguros decât cel pe care acum legislația europeană îl prevede. Deci, uh, să vedem uh, care este regimul național, care este regimul voluntar. Uh, nu știu cum ele pot să se întâlnească în practică. Eu mai ales regimul voluntar aș spune că trebuie să fie respins în favoarea stabilirii unui sistem care să Uh, nu mai permită statelor uh, să se eschiveze de la raportare. Iar amendamentul 94 uh, legat de plăți, domnul Lene a stabilit un prag. Nu am un punct de vedere legat de praguri, dar pur și simplu îmi displace ideea stabilirii pragurilor. Și pentru că ele permit crearea unui sistem de eschivare în a respecta niște reguli. Cei care nu doresc să le respecte vor avea posibilitatea să evite această obligație și de aceea sunt împotriva ideii de introducere a unor praguri. Deci, când am vorbit despre materialitate, de fapt m-am referit și la acest lucru și la impactul care poate să existe pe plan. Dar mă voi opri aici. Vă mulțumim, doamnă McCarthy. Probabil voi spune și eu câte ceva în legătură cu acest proiect de raport. E clar că la sfârșit trebuie să avem două rapoarte care trebuie să fie compatibile. Ambele directive merg mână în mână și nu poate să apară ceva într-una și altceva în cealaltă. Trebuie să analizăm compromisurile, compromisele, să vedem ce merge în mână cu ce. Ar trebui să fie posibil ca într-un final lucrurile să stea așa. Vorbim despre niște modificări tehnice care sunt și ele importante. Întreaga discuție a fost, uh, a fost acum uh, răstinută în ceea ce privește raportarea de la stat cu stat. Da, este o discuție foarte politică, foarte importantă, însă nu trebuie să pierdem din vedere și celelalte detalii. Am încercat să fac acest lucru în raportul meu. Avem peste 100 sau exact 100 de amendamente. S-a ajuns la un microcompromis, la un nivel neoficial, dar s-ar putea ca împreună cu Consiliul să mai avem niște discuții în detaliu și să ajungem la o înțelegere între Parlament și Consiliu. În ceea ce privește tipurile de entități acum, eu sunt de părere că trebuie să discutăm despre cele de mărime medie și Uh, directiva privind contabilitatea. Din punctul meu de vedere, însemnătatea acestor termeni s-a schimbat și e important ca în ceea ce privește uh, contabilitatea să fie foarte clară definirea diferitelor tipuri de entități. legătură cu EFS, cred că regulile sunt prea stricte aici. Ele țin de IMM-uri, dar sunt total nepotrivite acestora. De aceea s-a, s-a ținut o întreagă dezbatere și la Econ, dar și în comisia noastră în acest an. Eu cred că trebuie să existe un, uh, un cadru în ceea ce privește contabilitatea echitabilă în toată Uniunea Europeană. Fac aici referire la articolul 6 și 7. Apoi, de la 53 la 56, la aceste amendamente sunt de acord cu Comisia, e nevoie de o comparare mai bună și cred că și amendamentele mele, pe cele pe care le-am depus eu, merg în această direcție. Păi să trecem la raportarea de la stat cu stat. Aici situația e complicată. E important să existe mai multă transparență e importantă și în lupta împotriva corupției, însă reiese aici o serie întreagă de întrebări care mai trebuie discutate. Trebuie să ajungem la amendamente de compromis, atât între noi cât și în discuțiile cu Consiliu. E un aspect foarte important și e important în lupta anticorupție. Acest lucru e de nediscutat. M-am gândit foarte mult la acest aspect. Uh, da, Comisia are dreptate când face această, această limitare în ceea ce privește industria extractivă. Dacă e să comparăm cu alte texte legislative care există, de exemplu ce există în America, observăm că abordarea este aceeași. Cred că abordarea folosită de comisie e una bună de a se concentra pe acest tip de industrie, de aceea nu am propus niciun fel de amendament. Apoi doamna McCarthy ne povestea despre obligaritățile care există, de acele lucruri care sunt benevole, sau, benevole în anumite state membre, dar sunt obligatorii în altele. Aici comisia ar trebui să facă un, uh, o echivalență, să vadă dacă lucrurile ar putea funcționa așa. Nu vorbim de nimic nou, e ceva foarte obișnuit, are de-a face numai cu costurile. Însă atunci când vorbim de raportare de la stat cu stat, atunci avem tot timpul următoarea problemă. Nu există niciun fel de costuri suplimentare pentru companii. Felul în care sunt prelucrate datele e foarte important și dacă ele sunt colectate așa cum trebuie, pot să fie apoi prelucrate fără să existe niște costuri suplimentare. Informațiile primite trebuie să poată să fie comparabile. la raportarea de la stat cu stat, nu trebuie să ne asigurăm că contabilitatea e identică cu ce se întâmplă la nivel internațional între companii, ci pur și simplu e nevoie să fie acoperite anumite tipuri de proceduri, de exemplu cum ar fi lupta împotriva corupției. Faptul că ar reieși noi costuri, ar trebui să existe anumite modificări de la un tip de contabilitate spre celălalt, E clar că trebuie să existe un fel de control, însă comisia este cea care trebuie să vină cu o propunere de echivalență. Pragurile. Nu pot să vin cu altă propunere, până la urmă vor exista asemenea praguri în ceea ce privește valorile, pentru că altfel nu putem, altfel nu se poate, um, altfel nu putem funcționa. Însă trebuie să avem grijă ca în practică să nu se ajungă la faptul că trebuie să fie, uh, să fie date toate informațiile Există anumite informații foarte obișnuite care nu au niciun fel de valoare, care apar în aceste uh, situații financiare și nu fac decât să ocupe spațiu fără să aibă niciun fel de valoare. De aceea e important să existe aceste praguri în ceea ce privește valorurile. Până la urmă, dacă aceste praguri nu vor exista, nu vom ajunge nicăieri. Întotdeauna există această variantă de măsurare. Păi, de ce trebuie să existe această raportare de la stat la stat în interiorul Uniunii Europene, deși situația e diferită în afara ei? Există motive politice, pentru că suntem un nu suntem un uh, stat federal, însă e o comunitate a statelor de aici, avem o piață comună, avem un spațiu economic comun și faptul că e nevoie de această raportare de la stat la stat contravine principiului, principiului pieții comune. Însă în Statele Unite așa ceva nu există. Există un, un singur sistem de raportare pentru un singur spațiu economic și de aceea trebuie să vedem dacă din punct de vedere juridic e într-adevăr posibil să se acționeze așa și și în ceea ce privește regulile OMC. Într-o primă fază, da, trebuie să vedem dacă se pot verifica toate acestea. Uitându-mă la ceas, cred că introducerea mea a fost suficientă. Uh, Există trei persoane care doresc să ia cuvântul, nu doamna Lichtenberger nu mai dorește, avem pe doamna Tain și după aceea pe doamna McCarthy. Aveți cuvântul. Foarte pe scurt, ținând cont de timp, salut faptul că ambele rapoarte țin cont de IMM-uri. Apoi faptul că se renunță la raportarea trimestrială, cred că e bun. Apoi, EFS nu, se, nu ar trebui să, se, să fie valabil și pentru IMM-uri și cu acest lucru sunt de acord. Lupta împotriva corupției nu își are locul aici. Eu cred că își are locul altundeva și nu e la latitudinea diferitor tipuri de entități să lupte împotriva ei prin aceste tipuri de raportare. Dacă mă uit la ce am primit din partea ONG-urilor, atunci am următoarea îngrijorare. Mi se pare că aici deschidem cutia Pandorei. Sunt prevăzute anumite domenii, sunt deja mai extinse față de ceea ce se întâmplă în SUA. Deja avem ceva de pierdut în termen de competitivitate față de companiile americane. Și apoi există, există această dorință de a putea să ne adresăm tuturor tipurilor de activități economice, chiar și pentru companii foarte îndepărtate. Trebuie să ținem cont de faptul că nu vorbim doar despre marile comp companii, ci și de cele de talie medie și mici. Mă refer aici la proiecte. Am primit multe, multe cereri prin care mi se spunea că există mari probleme în ceea ce privește proiectele. Așa că eu nu știu dacă noi nu cumva le cerem prea mult companiilor, le cerem lucruri pe care nu își permit să le facă. Aceste rapoarte de stat nu ar trebui să ducă la faptul că răiesc de aici costuri administrative suplimentare. Există și alte tipuri de entități, de mari concerne, mari companii care acționează în diferite domenii și trebuie să fim foarte atenți ce schimbăm aici pentru că până la urmă să nu ajungem să fie taxată orice, orice tip de activitate. Mulțumesc spre sfârșit doamna McCarthy și apoi discutăm despre amendamente. Mulțumesc, cred că ne aflăm doar la începutul acestei dezbateri și cred că trebuie să mai discutăm mult. Însă vreau să discut despre un anumit punct. Da, e foarte important să vedem care e povara suplimentară, mai ales când vorbim despre micile afaceri. Însă întotdeauna trebuie să existe un echilibru între informațiile pentru investitori și costurile administrative pentru afacere. Exact, exact acesta este baza directivei privind transparența. E foarte important pentru investitori. Ei au decizia dacă investesc într-o anumită companie. Așa că în recomandări trebuie să ținem cont de acest echilibru, un echilibru între necreșterea poverii administrative pentru afaceri, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că investitorii au informațiile de care au nevoie. Și de aceea am o problemă cu această derogare privind schemele de echivalență. Da, putem spune că o companie face acest lucru, există date. Însă, Întrebarea e dacă investitorii au acces la aceste informații într-un singur loc și într-un fel în care pot să le înțeleagă. Nu putem să le cerem investitorilor să analizeze fiecare inițiativă care a existat, astfel încât să știe exact cu ce se ocupă o companie. Eu cred că atât timp cât informațiile sunt accesibile și există o echivalență, atunci e bine, dar sistemele nu sunt echivalente așa cum sunt ele prezentate acum în directive. Mulțumim. Termenul de depunere al amendamentelor, al amendamentelor este... Îl aveți deja și acum luăm pauza de prânz, iar apoi vom continua. Panie Przewodniczący, Chair, one question. Adios, ja, ja mam gorącą prośbę. Czy można by... Czy można... Am o întrebare este posibil să rezolvăm problema încălzirii în această încăpere, pentru că noi ne producem foarte multe ore aici și asta dăunează sănătății noastre. Vă rog să vă interesați. Vom încerca să îmbunătățim încălzirea, avem două ore la dispoziție să o facem.